Bien, j'invite chacun à reprendre sa place. La séance est reprise. Vă rog să las loc, să redeschide ședința. Nu vă mai repet ce am spus la începutul ședinței. Al doilea grup de invitați era prezent, deci nu e nevoie să repet. Avem șase companii din sectoare diferite și le mulțumesc pentru prezență. Le mulțumesc pentru binevoința de a răspunde întrebărilor colegilor. Avem alături de noi reprezentanți de la Philip Morris, Ikea, Coca-Cola, The Walt Disney Company, McDonald's și Anheuser-Busch. Așa cum am făcut și la primul grup, voi da cuvântul uh, reprezentanților companiilor pentru a face o prezentare de maxim 5 minute, după care vor răspunde întrebărilor adresate din sală. Mai întâi domnul Werner Schuster, vicepreședinte TAX de la Philip Morris International. Dear Mr. Chairman, committee members, we thank you for your invitation. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație și aștept cu nerăbdare întrebările. Înainte vreau să vorbesc puțin despre Philip Morris International. Compania noastră este o companie americană cotată la bursă în SUA. Noi suntem principala companie de tutun internațională. Avem eh, șase dintre brandurile internaționale, mărcile internaționale cunoscute, cea mai cunoscută fiind, eh, fiind Marlboro. Avem eh, peste 82.000 de angajați cu care vorbesc 8 limbi și avem peste 50 de uzine. În Europa avem 12.000 de angajați care care își desfășoară activitatea în aproape fiecare stat membru și lucrează în cele 12 fabrici pe care le avem aici. Anul trecut am anunțat investiții de 500 de milioane de euro în Bolonia pentru a deschide o fabrică pentru uh, reducerea riscului produselor de uh, tutun, uh, deci produse care au acest potențial. În 2014, venitul nostru era de 80 de miliarde de dolari iar profiturile netaxate înainte de taxe erau de 10,6 miliarde. Compania noastră uh, plătește impozite de 50 de miliarde uh, în ceea ce privește taxe pe accize și 3,6 miliarde taxa pe venitul corporațiilor. Și uh, venit... Cifre Găsiți aceste informații fiindcă sunt publice. Acum, în ceea ce privește impozitele, abordarea noastră se bazează pe următorul principiu. Noi respectăm uh, regulile și regulamentele locale. Deciziile de afaceri nu sunt determinate de considerațiuni fiscale. Acestea fac parte din deciziile mm, luate, dar uh, noi plătim activități în funcție de activitățile pe care le desfășurăm și în funcție de prezența noastră într-o anumită țară. Suntem deschiși și transparenți cu companiile, cu autoritățile fiscale în țările unde desfășurăm uh, activitatea. Nu avem planific, planificare fiscală uh, periculoasă și nu uh, avem companii cutie poștală. Suntem de acord cu observațiile făcute de această comisie, și anume că metodele de taxare a corporațiilor nu au ținut pasul cu globalizarea, uh, ceea ce a creat un, uh, un mediu nepropice pentru mm, uh, companii și pentru autoritățile fiscale. Noi încercăm să avem un contact și colaborare cu autoritățile fiscale. Din experiența noastră, hotărârile duc o certitudine nu numai pentru noi, cât și pentru autoritățile fiscale. Acestea nu sunt uh, singurul, singura modalitate de a asigura transparența și siguranța. În Italia, de pildă, vom face parte din uh, programul comparativ de conformitate, care este un acord de cooperare, un program de cooperare cu autoritățile fiscale italiene. Noi suntem implicați în programe similare în și în Australia. Acestea sunt exemple ale relațiilor transparente cu autoritățile fiscale care duc la sporirea trans- uh, siguranței. Multe dintre îngrijorările comisiei dumneavoastră se bazează, se referă la nivelul de transparență în ceea ce privește chestiunile fiscale. Acestea sunt chestiuni care pot fi uh, abordate la nivel guvernamental și pe baza recomandărilor dumneavoastră, părerea noastră este următoarea. Noi sprijinim inițiativa BEPS a OECD, dar principala noastră îngrijorare este aplicarea neconsecventă la nivelul țărilor în lume, ceea ce duce la sporirea șansele de supra-dublă uh, impozitare. Și uh, asta pentru corporațiile multinaționale. Noi sprijinim ideea, uh, ideea principiului CCTB în Europa, dar ar trebui să existe în același timp și o, uh, un, o rată fiscală unică în Europa. Suntem de acord cu deciziile, cu deciziile fiscale și uh, nu, avem, nu ne opunem principiului de raportare pe țară. Suntem de acord cu multe dintre recomandările acestei comisii. În ceea ce privește transparența, suntem de acord și la nivel de principiu și la nivel de conținut cu propunerile făcute de această comisie și de OECD. Regimurile fiscale ar trebui să fie transparente între contribuabili și autoritățile fiscale și noi dorim transparență între autoritățile fiscale. Și dacă aveți întrebări, vă stăm uh, la dispoziție. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Iau în, în notă de faptul că uh, grupul dumneavoastră, compania dumneavoastră, a, ar fi favorabilă CCTV-ului, deci bazei de impozitare comună și, și unei rate unice, ceea ce, bineînțeles, cred că va genera unele întrebări uh, din partea membrilor comisiei noastre. Dau acum cuvântul reprezentanților IKEA. Ar trebui să vă spun de la început că ordinea în care iau oaspeții cuvântul a fost făcută pe baza răspunsurilor pe care uh, le-am primit, uh, cronologia răspunsurilor pe care le-am primit de la companii. Deci Google ne-a răspuns uh, prim, primul, de atât de ce a fost primul nostru orator. Acum dau cuvântul lui Christer Matson de la IKEA. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eh, membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru această invitație. Înainte de a vă vorbi despre BEPS și CCCTB, vreau să vă, prezent, să vă prezint puțin grupul nostru. Grupul nostru are activitate mondială pe 40 de Uh, piețe uh, și angajăm 147.000 de persoane la nivel mondial. În ceea ce privește impozitele, noi plătim 800 de miliarde de euro la nivel global, ceea ce reprezintă o, o rată de sub 20% pe venitul corporațiilor. Factura fiscală totală, inclusiv și alte taxe și uh, așa mai departe, se, re, se ajunge la um, 105,5 miliarde de euro, deci 31% înainte de impozite. Avem drept de franciză, ceea ce permite activității cheia în 28 de țări, cel mai mare grup de franciză. În afară de noi mai sunt 12 uh, grupuri de franciză care uh, operează, care au magazine Ikea în 22 de, de piețe. Iar holdingul uh, general uh, al uh, Ikea și, uh, și, uh, direct, și direcțiunea uh, au sediul în uh, Olanda. Noi nu avem uh, filiale în Luxemburg și uh, Ikea este proprietatea unei fundații olandeze, întru totul. Iar o chestiune importantă în legislația olandeză privind fundațiile este că nu uh, permite decât investiția propriilor fonduri și, uh, bineînțeles, donații. Acum să vreau să vorbesc puțin despre sistemul de franciză al Ikea. Fondatorul Ikea a dorit uh, să protejeze conceptul Ikea și în anii 80 a introdus acest sistem de franciză. Iar atunci uh, proprietatea și proprietatea conceptului și activitatea au fost despărțite pentru a se asigura continuitatea indiferent de succesul francizei. Eu reprezint grupul Ikea. Uneori uh, suntem confundați cu Inta, cuvinte crea Group. Iar uh, compania de holding a Intechea are sediul la Luxemburg. Intechea Group și Ikea Group sunt două grupuri separate ale unei companii cu doi proprietari diferiți. Vreau să vă spun că nici fondatorul Ikea și nici familia sa nu are acțiuni în Ikea Group sau Inte Ikea Group. Și acum revenim la sistemul internațional de impozitare. Este nevoie de a avea un sistem fiscal armonizat la nivel internațional. Iată de ce salutăm uh, planul BEPS și uh, posibilitatea de a face un schimb de părere acum. Succesul BEPS depinde de mai mulți factori, dintre care este important să existe o punere în aplicare sincronizată și consecventă în uh, legislațiile naționale. În al doilea rând, trebuie să se aplice prevederi obligatorii de arbitraj care să facă față cazurilor de dublă impozitare, de pildă. În al treilea rând, aplicarea recomandărilor BEPS trebuie să se facă în mod eficient pentru a evita povară administrativă necesară. Europa este una dintre cele mai importante piețe pentru noi. 70% din vânzări în Europa și aici avem 114.000 de angajați și 60% din produse sunt vândute în Europa. Noi, suntem, noi ne angajăm să derulăm mai multe afaceri în Europa, iar stabilitatea pe termen lung și claritatea sunt foarte importante în ceea ce privește sistemele de impozitare. Uh, acest lucru este extrem de important pentru o companie ca a noastră, o companie care dorește să investească. Deci salutăm toate eforturile de a găsi soluții comune și vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră extrem de competentă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și așteptăm răbdare din întrebările. Vă mulțumesc, domnule director. Dau acum cuvântul domnului Robert Jordan de la Coca-Cola. Thank you, Mr. Chairman and members, for the invitation to address this. Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi în această comisie. Sunt vicepreședinte de la, al companiei Coca-Cola din Atlanta, Georgia, din SUA. Coca-Cola Company for approximately Lucrez la firmă de aproximativ 21 de ani. Am să încep cu o serie de informații generale privind Coca-Cola și rețeaua noastră de îmbuteliere. Povestea noastră începe în 1886 cu inventarea acestei băuturi în Atlanta, statul Georgia. Și, și în prezent, cartierul nostru general, sediul, este în Atlanta, Georgia. Noi operăm la scară locală în fiecare comunitate în care suntem prezenți. Dintre toate băuturile vândute în lume, 81% reprezintă piața din afara Statelor Unite. Suntem în Europa, în Franța, mai precis, încă din 1919. Avem mai bine de 650 de produse în Europa, în 84 de fabrici, 89 de fabrici în 24 de state membre, angajăm 48.000 de oameni plus 600.000 în lanțul de aprovizionare, inclusiv mii de locuri de muncă în IMM-uri. Am investit constant în locuri de muncă, în creșterea locală la nivelul întregii Europe. Sistemul Coca-Cola, compania noastră și 250 și ceva de firme de îmbuteliere la nivel mondial ne permit să acționăm global, dar să punem accentul pe dimensiunea locală. Noi nu suntem o singură entitate, managerial vorbind, majoritatea rețelor de îmbuteliere sunt operate de companii independente. Coca-Cola și filialele noastre plătesc impozit în fiecare stat membru și în fiecare țară în care activăm. Plătim foarte mult în impozite, plătim impozitul global, accize, plătim taxe impozite pe salarii și taxe pe vânzări și impozite pe active. După cum se vede în raportul nostru, pe 2014 am plătit aproximativ 2,2 miliarde de dolari americani taxă pe impozit, impozit pe venit la nivel mondial. Asta reflectă în esență media pe statele OECD. Salutăm această posibilitate de a vă prezenta aceste informații importante astăzi. O să ne uităm la recomandările OECD. Știu că comisia dumneavoastră a sprijinit CCTTP-ul. Firma Coca-Cola a participat activ la procesul BEPS prin numeroase organizații. Noi sprijinim această inițiativă a ocd ului Dacă va fi pusă în aplicare într-o manieră uniformă, ținând cont de statul de drept, ar putea într-adevăr să, să ducă la o recâștigare a încrederii în materie de impozitare corporatistă la nivel mondial. Noi, fiind prezenți în mai bine de 250 de țări și, prin urmare, dorim mai multă certitudine, mai multă previzibilitate. corporațiile au de câștigat dacă există un set de principii uniforme care spun clar ce activități generează valoare. Și atunci, cu toții, putem stabili de comun acord cuantumul care trebuie să revină pentru firmele care, într-adevăr, desfășoară activități productive, investesc capital și se asumă riscuri. Este esențial să se conceapă un cadru care să reglementeze punerea în aplicare și monitorizarea recomandărilor OECD. Astfel, va exista o abordare uniformă în legătură cu modul în care s-ar putea ajunge la un acord privind cuantumul de impozitare în fiecare țară. E nevoie să definească clar conceptele importante, pentru că altfel prea multă ambiguitate va crea confuzie pentru consumatori și pentru societățile comerciale. De asemenea, este nevoie de mecanisme de soluționare a disputelor, inclusiv arbitraj obligatoriu. Revenind la CCTDB, sprijinim orice inițiativă menită a reduce birocrația, a spori gradul de certitudine și a elimina elementele neprevăzute. Guvernele vor trebui să coopereze în armonizarea bazei de impozitare. Dincolo de aceasta rămân, desigur, o altă serie de provocări ar fi eventual factorii de, luați în de luat în calcul în fiecare context specific, care pot fi diferiți. Aceste proiecte sunt într-adevăr ambițioase. Succesul depinde de încrederea reciprocă, de cooperarea între autorități, mediul de afaceri și societatea civilă. Vă mulțumesc că ne-ați dat posibilitatea să participăm la această discuție atât de importantă. Mulțumim, domnule vicepreședinte. În partea Walt Disney, John Stowell, vicepreședinte Serviciul Financiar. Domnule președinte, distinși membri ai comisiei, vă mulțumesc pentru această invitație. Ne bucurăm să avem ocazia de a vă prezenta poziția noastră în materie de impozitare la nivel mondial, mai ales cu referire la inițiativa recentă a OECD-ului și, de asemenea, în ceea ce privește recenta propunere pentru stabilirea unei baze comune de impozitare la nivel european. O corporație prezentă la nivel mondial, noi înțelegem foarte bine cât este de important să existe politici fiscale coerente, solide și stabile. Investițiile, creșterea economică sunt stimulate de relațiile economice transfrontaliere, care la rândul lor sunt favorizate de stabilitatea sistemului fiscal. E important să se înțeleagă clar ce volum de activitate presupune o prezență impozitabilă și, de asemenea, să se știe clar în ce mod se calculează această povară fiscală. Este important, de asemenea, să existe un mecanism de soluționare a disputelor în materie de impozitare, într-o manieră rapidă și imparțială. De asemenea, sprijinim ideea de cooperare cu guvernele în încercarea de a simplifica și clarifica interacțiunile dintre sistemele de impozitare diferite. De aceea ne încurajează foarte mult demersul OECD-ului și această inițiativă privind baza omogenă și transferul profiturilor. Aceasta ar permite elaborarea unui sistem mai simplu de calculare a bazei de impozitare. În această etapă trebuie să vă spun că nu estimăm modificări dramatice în volumul eh, taxelor pe care le plătim ca urmare a acestor inițiative. De ce? Bine, profitul nostru în prezent este aliniat cu poziția geografică a activităților pe care le desfășurăm noi activăm în state cu impozite ridicate, ceea ce înseamnă că plătim deja sume considerabile ca impozit. Noi respectăm legislația federală americană, care poate ajunge la 37-38% dacă se iau în calcul și impozitele plătite la nivel de stat sau local în Statele Unite. Această rată de impozitare este una din cele mai mari din lume. Dincolo de asta, în afara Statelor Unite, la nivel mondial, toate profiturile noastre sunt impozitate în ultimă instanță și în Statele Unite, adesea chiar înainte ca banii să se întoarcă în Statele Unite. Asta operează în contract cu sistemul teritorial care funcționează în Europa. Pentru anul fiscal care s-a încheiat în septembrie acestui an, am raportat 13,8 miliarde în profit, în profit înainte de impozitare, cu o povară fiscală de mai bine de 5 miliarde de dolari. Asta înseamnă 36% impozitare efectivă. Pentru ultimii 4-5 ani, în medie, rata de impozitare a fost cam de 38%. Pe lângă impozitul pe venit, noi generăm și activități economice la nivel local, plătind taxe indirecte, cum ar fi taxe pe vânzări, taxe pe profit, uh, impozit pe salarii și așa mai departe. De asemenea, punem preț foarte mare pe relația cu autoritățile din statele în care operăm. Aici dorim transparență, integritate și încredere reciprocă. Unde e posibil, vrem să avem o abordare proactivă în eliminarea incertitudinilor, mai curând decât să așteptăm apariția unei dispute sau unui dezacord între guverne pe marginea cărui stat are dreptul de a ne impozita. Prin urmare, salutăm această idee de soluționare unilaterală sau bilaterală a chestiunilor legate de impozitare. De asemenea, sprijinim măsuri suplimentare cum ar fi coordonarea gradată, abordarea, utilizarea de locuri sigure, arbitrajul și alte oportunități de soluționare rapidă a disputelor de ordin fiscal. Astfel de inițiative ar îmbunătăți foarte mult administrarea fiscală și ar promova trata, tratamentul echitabil al contribuabililor. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc astăzi și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumim. Acum dau cuvântul doamnei Aaron Yates, vicepreședinte impozite servicii fiscal McDonald's. Mulțumesc. Am venit să vorbesc în numele McDonald's. Mulțumim pentru invitație. Ne bucură faptul că putem să vă prezentăm visiunea noastră cu privire la CCCTB și BEPS. Uh, Însă, înainte de a face asta, vă ofer câteva informații scurte despre McDonald's. În Europa suntem în 39 de țări, în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu peste 80.000 de restaurante, 15 milioane de um, clienți europeni în fiecare zi, iar în sistem de tip franciză avem uh, câteva zeci de mii de angajați în Europa. 90% din uh, uh, materialul brut îl producem în Europa. McDonald's este un tip special de corporație, operațiunile sale fiind unele de tip franciză cu trei uh, sferturi uh, din restaurantele noastre europene fiind uh, restaurante de tip franciză. E un sistem uh, plin de avantaje pentru partenerii noștri care pot să își înceapă o afacere plină de succes și care pot lucra cu un brand dinamic, plin de succes. Și acum câteva lucruri despre contribuțiile fiscale. McDonald's plătește mm, taxe importante în Uniunea Europeană, precum și taxe pe imobile, la fel și partenerii noștri. Companiile locale europene din statele unde ne desfășurăm uh, activitatea respectă legile statelor respective. În anul 2014, companiile McDonald's au plătit mai bine 2,1 miliarde de euro doar taxe pe corporație în Uniunea Europeană, la medie rata fiscală fiind de aproape 20%. Vă ofer câteva exemple specifice. În Regatul Unit, între 2009 și 2013, compania a plătit mai bine de 225 de milioane de lire sterline taxe, și asta înainte de taxele de franciză. Dacă mai includem și francizele din Franța în aceeași perioadă, estimăm că McDonald's împreună cu francizorii au plătit mai bine de câteva miliarde de euro în taxe. Deci noi ne așteptăm să plătim taxe semnificative în Europa. Cu privire la structura corporatistă, McDonald's acționează în plan global după cum spuneam, are un sistem de tip franciză, iar partenerii noștri au plătit uh, mereu cu taxe pentru utilizarea brandului nostru, ceea ce nouă ne permite să investim pe mai departe și să ne inovăm sistemul. Nivelul redevențelor este unul uh, atent analizat la noi pentru că ne oferă o marjă foarte importantă. Procentajul plătit este unul cât se poate de echitabil. Vrem să spunem că e un domeniu foarte complex. Din păcate, în raportul dumneavoastră faceți referire la McDonald's într-o manieră speculativă, cu cifre care nu ne fac cinste. Revenind la baza comună de impozitare, e nevoie de claritate în reglementare, iar în ceea ce privește taxarea, Introducerea unui nou set de norme ar putea oferi claritate, simplitate și consistență la nivelul regimului fiscal internațional. Și este important ca la nivel juridic să existe certitudine pentru corporații. Noi am vrea să utilizăm pe mai departe uh, interpretările acestea juridice. Desigur, uh, doar uh, dacă informațiile în ceea ce privește afacerile noastre nu sunt făcute publice. Sistemul trebuie revizuit, ne uh, îngrijorează, de exemplu, adoptarea unilaterală mm, și ne îngrijorează ce s-ar putea întâmpla dacă BEPS n-ar fi aplicat într-o manieră exhaustivă. Abordarea ar trebui să fie aceea de a nu crea noi obstacole în calea comerțului, McDonald's vrea claritate, consecvență și certitudine juridică în ceea ce privește orice nou act normativ în acest domeniu, compania noastră putând astfel să uh, se dezvolte pe mai departe și să-și aducă contribuția la regimul fiscal în Europa și pretutindeni altundeva în lume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Malte Loran de la grupul AB InBev. Monsieur le Président, très chers membres du Parlement européen, mesdames et messieurs. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnule și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație la întâlnire atât de importantă de astăzi, la care discutăm CCTB și BEPS. Dați-mi voie să vorbesc în limba engleză. Mă numesc Maltalon, mă ocup de relații corporatiste la nivel mondial la InBev. E vorba și de relația întreprinderii pe care o reprezint uh, cu uh, instituțiile europene din punct de vedere fiscal. Salutăm raportul dumneavoastră special de la Comisia Taxe. Considerăm că putem să sprijinim un regim fiscal mai bun în Uniunea Europeană și sperăm că discuțiile de astăzi vor contribui la atingerea obiectivului final. În primul rând, câteva informații de fond. Noi uh, suntem o companie uh, globală cu sediul la Leuven, deci chiar lângă Bruxelles. Stella Artois și Lefe sunt uh, branduri belgiene, iar patrimoniul nostru e vechi de 700 de ani. Sediul global este în pe situl istoric unde s-a făcut pentru prima dată Stella Artois. Recent am anunțat uh, investiție 55 de milioane de euro la fabrica din Level, în așa fel încât uh, stela să fie distribuită în și mai multe locuri din lume. Câteva cuvinte despre afacerea noastră. Avem operațiuni în 25 de state. Angajați 155 de mii în plan global. În 2014, veniturile au fost de 33 uh, de miliarde de euro, Plătim taxe acolo unde operăm. În 2014 am plătit aproximativ 14,5 miliarde de euro impozite în plan global, aproximativ 22 milioane de euro taxe pe venit. Veți găsi mult mai multe informații pe pagina noastră de internet și pe blogul nostru uh, de strategie. Iar în ceea ce privește CCTB și uh, BEPS, noi uh, salutăm inițiativa bazei comune consolidate de impozitare. Considerăm că acest lucru trebuie să se bazeze pe trei principii cheie. simplitate. Avem nevoie de un sistem fiscal simplificat, fără poveri uh, uh, excesive administrative. Apoi, certitudine juridică pentru companii și pentru autorități fiscale deopotrivă. 3. Stabilitate pentru ca întreprinderile să-și poată face un plan pe termen lung. Convingerea noastră este că baza comună consultată de impozitare ar putea ajuta la implementarea acestor principii în Europa, astfel companiile putând să investească mai mult în Europa, să creeze locuri de muncă și să mm, contribuie la forța motrice în planul concurenței globale pe care o are Europa. Salutăm raportul special taxe în ceea ce privește un mecanism de soluționare a litigiilor eficient pentru a elimina dubla impozitare. Durează cam 8 ani în medie și multe litigii uh, rămân totuși nesoluționate. E important ca politicile să fie revizuite, politicile fiscale. Și acest lucru să fie o prioritate. Noi suntem o companie globală și avem nevoie de sisteme simple, clare, stabile, nu doar în Uniunea Europeană, ci pretutindeni. Iar aici BEPS poate juca un rol foarte important. Acțiunile BEPS permit să existe o marjă de flexibilitate, um, e nevoie însă de o implementare consecventă și consistentă nu doar în Uniunea Europeană, ci în plan global. Să fie un uh, mediu omogen din punct de vedere economic, pentru că de asta depinde competitivitatea economiei europene. Pe scurt, noi considerăm că Parlamentul European poate contribui la schimbarea politicii uh, fiscale în bine, în așa fel încât să obținem un sistem simplu de uh, impozitare cu poveri uh, administrative reduse, cu stabilitate pentru întreprinderi și uh, cu stimularea investițiilor pe termen lung. Sperăm ca dialogul de astăzi să poată Uh, contribui la atingerea rezultatului ultim și uh, mă bucur de asemenea că uh, pot să fiu și eu aici. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Parol a nos colegi et a... Dau acum cuvântul în sală, începând cu Esther de Lange de la PPE. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ca și în panelul trecut, am auzit din partea tuturor vorbitorilor că e nevoie de consecvență și claritate de partea politicului. Mă adresez companiei Disney. Împreună cu Ernst Young ați uh, venit cu o construcție de 34 de pași distinți pentru obținerea profitului fără impozitare, deci cu evitarea impozitării. Mă gândesc că obiectivul acestei construcții a fost acela de a evita fiscal, uh, uh, impozitarea. Deci nu de dragul consecvenței și al clarității. Vă rog frumos așadar să ne, oferi, să ne iluminați. Și în al doilea rând, puteți nega faptul că în Luxemburg trei uh, filiale Disney cu doar un angajat au plătit uh, sub un procent uh, taxarea unor profite, profituri de 2,8 miliarde de euro între 2009 și 2013. Mi se pare că acesta trebuie să fie angajatul cel mai productiv pe care l-am întâlnit în viața mea. Deci câteva informații de clarificare și aici. Spuneați că dacă trecem la noile norme OCDE, pentru dumneavoastră impozitele nu s-ar schimba pentru că totul depinde de localizare. Vă citez. Însă m-am uitat la câți locuitori are Luxemburgul, 550 de mii. Deci 2,8 miliarde ca profit ar însemna că fiecare luxemburghez vă oferă 5.000 de euro de profit. Mă uit la colegul meu din Luxemburg și nu îl văd uh, îmbrăcat din cap până în picioare în uh, Disney și nu cred că se uită în repetate rânduri la Regele Leu sau la Frozen, așa că vă rog frumos să ne explicați puțin ce e cu cei 5.000 de euro care revin fiecărui luxemburghez ca investiție. Și citez dintr-un film de-al noastră, doar pentru că, e, doar pentru că așa, e, așa se întâmplă, nu înseamnă că așa ar trebui să se întâmple. E din asta și e foarte inteligent această zicală. Uh, deci vreau să știu ce faceți, mai ales că e vorba de o companie ca Disney. Credeți că e și o componentă etică a uh, impozitării? 0,08% uh, uh, în Luxemburg. Deci uh, dacă oamenii care merg la Disney sunt impozitați și trebuie să plătească intrare în parc, credeți că este etic acest lucru? Trecutul poate să ne doară și putem să fugim din calea lui sau să învățăm. Citez din Regele Leu și intenția mea este să învăț din trecut. Mulțumesc! Thank you, Cinderella. Mulțumim, cenușăreasă, spune președintele. Numele socialiștilor, Emanuel Morel. Merci, uh, monsieur le président. On va quitter le, le roi Lyon. Puis... Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să lăsăm deoparte regele Leu, fiindcă Vreau să mă adresez următoarea întrebare. Aveți foarte mulți angajați în Europa și ați spus că plătiți foarte multe taxe și impozite, mai ales taxe. Eu vreau să vă pun două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește schimbarea de structură a grupului care a intrat, care a, s-a manifestat în 2008-2009, deci um, sediul la uh, Geneva și în Elveția și uh, pentru asta pentru dreptul de franciză, ceea ce uh, a Ceea ce îmi duce la întrebarea mea, vreau să vă întreb dacă aceste schimbări au fost făcute pentru a îmbunătăți fiscalitatea grupului în Europa și mai ales fiindcă e vorba de țara mea, Luxemburg, dacă s-a uh, dar Franța, dacă este vorba de încercarea de a scăpa de sistemul de impozitare din Franța și din Luxemburg și dacă aceste schimbări sunt făcute doar pentru evitarea plății impozitelor, fiindcă în acest caz ați făcut un abuz de drept fiscal care aduce cu sine numeroase probleme. În al doilea rând, în ciuda uh, ratei uh, impozitelor în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, nu s-au achitat toate impozitele anul trecut la Luxemburg, cel puțin conform cifrelor pe care le am eu. Acum, în ceea ce privește salariații, fiindcă la grupul nostru, grupul nostru e foarte interesat de salariați, vreau să vă spun că uh, politica dumneavoastră riscă să penalizeze salariații. De ce? Fiindcă Mă rog, asta este întrebarea mea. Grupul dumneavoastră uh, transformă uh, multe restaurante francizate în restaurante deficitare sau fără profit uh, și problema este interesul salariaților care au de suferit aici. Iată întrebările pe care doream să le adresez reprezentantului McDonald. Bent Luke de la ECR. Mulțumesc, voi vorbi în germană. Întrebarea mea este către reprezentanta McDonald's. După informația din presă, McDonald's are cel puțin 11 sub-întreprinderi în paradisuri fiscale. Să se presupune că sunt și mai multe pe care McDonald's nu le numește și nici nu trebuie să le numească. Și vă întreb totuși, e adevărat că numărul, sub, între, sub, sub, numărul uh, filialelor dumneavoastră din uh, state care sunt privite ca fiind paradisuri fiscale e mai mare de 11, se discută cel puțin 42. Uh, și cât de mari sunt aceste filiale în acest regim de tip franciză? La fel, se spune că francizorii din uh, state adesea trebuie să dea taxele de franciză în statul respectiv către unul intermediar care transmite 5% mai departe altcuiva, însă într-un paradis fiscal. E adevărat și acest lucru? Și e adevărat că are loc un asemenea transfer iar uh, la nivel local, acești intermediari, de fapt, nu furnizează niciun fel de serviciu pentru cei care fac parte din uh, franciză. Mulțumesc, Bernd. Și acum, Neil Storvalds din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi poate la fel de plicticos pentru noastră precum ați fost noastră pentru noi. Voi vorbi despre etică și gust. Ikea ne-a oferit un răspuns în momentul în care ne-a oferit un prânz în loc să vină la Parlament. Prânz care ar fi constat în acele chifteluțe suedeze, probabil. Deci, mai jos de atât nu se poate. Și ce ne-ați spus mereu și mereu este că faceți tot ceea ce fac și ceilalți toate corporațiile, adică. E același răspuns pe care îl primim de fiecare dată, uh, însă și din partea copiilor care nu respectă ora la care trebuie să se întoarcă acasă seara. Impozitele se fol- sunt folosite pentru bunuri publice. Și dacă până acum n-ați aflat că există bunuri publice, ar fi trebuit să aflați uh, cel târziu în seara de vineri 13, când un anumit bun public a fost uh, uh, abuzat la Paris. Pentru McDonald's câteva informații. Un terorist s-a aruncat în aer în fața unui restaurant franciză de-al dumneavoastră. Trebuie să învățați că bunul public e necesar. Nu aveți voie să uh, existați pur și simplu pe spuza sistemului, pentru că asta faceți acum. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele. Uh, Dau acum cuvântul uh, invitaților noștri în aceeași ordine. Domnul Schuster. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă a fost vreo întrebare adresată lui Philip Morris. Uh, poate singura întrebare a fost uh, planul uh, fiscal. Planul fiscal există, bineînțeles, dar nu este principalul motor al afacerilor noastre. Bineînțeles, ținem cont de fiscalitate, fiindcă dacă investim într-o țară vrem să facem lucruri cum trebuie, nu numai din punct de vedere fiscal, ci și din punct de vedere juridic, al dreptului muncii, de finanțare a companiei. Vrem să facem lucruri cum trebuie și, bineînțeles, impozitele intră în această ecuație, dar nu stă la baza deciziilor noastre. Mulțumesc. Domnule Torvalds, probabil că știți că fumatul uh, cauzează foarte multe cazuri de cancer și vindecarea, tratamentul cancerului este un uh, bun public. Noastră, evitați acest lucru. Uh, noi plătim 29,1% impozite în țările în care desfășurăm activitatea, deci cred că ne plătim taxele și impozitele cum trebuie. Mulțumesc, domnule Matson. Mulțumesc. Revenind uh, la invitația la prânz, nu, nu am avut chifteluțe suedeze. Am dorit să avem o discuție amplă în ace- astăzi despre un sistem uh, viitor transparent uh, al impozitelor și taxelor și uh, la invitația inițială am spus foarte clar că nu avem uh, filiale și nu ni s-a părut relevant să participăm la acea ședință, acea întâlnire, dar salutăm discuțiile aprofundate pe această temă. Iată de ce am invitat uh, membrii Parlamentului la acel prânz Așa simplu, noi încercăm să fim foarte mm, conștienți și să acționăm simplu. Aș dori să, să adresez o întrebare suplimentară, domnule Madsen. Fiindcă ehm, președintele grupului dumneavoastră a dat un interviu pe 30 septembrie la ziarul Le Monde, în care a spus că grupul său nu avea intenția să schimbe practicile de optimizare fiscale actuale, eh, bine, sub rezerva evoluțiilor eh, legislative, și că impozitele pe profit erau de 19%. Eh, Dumneavoastră ne-a dat o cifră de 31%. De unde intervine această diferență? Yes, I, I can... Da, sigur. Noi suntem pentru planurile de acțiune. Și noi v-am spus că uh, plata pe, uh, taxa pe venitul corporației este de 20%. Dar plătim și alte taxe, fiindcă avem proprietăți, avem taxe pe proprietate, taxe de mediu, deci dacă le adunăm pe toate, ajungem la 31% taxe și impozite plătite, uh, deci față de profitul uh, neimpozitabil. Bine, sigur, dacă se adună taxa pe valoare adăugată, uh, impozitele locale, toate întreprinderile plătesc peste 40% uh, în toate țările unde își desfășoară activitatea. Dau acum cuvântul domnului Jordan. Și, vreau, și vreau să mai adaug și un lucru. O întrebare care este un citat. din eh, documentele serviciilor dumneavoastră. și care sunt pe aceeași lungime de unde cu ce ați spus. Sprijinim politici fiscale care permit companiilor ca a noastră să își desfășoare activitatea pe picioare de egalitate în ceea ce privește concurența cu companiile din afara Statelor Unite, care se bucură de avantaje fiscale la ora actuală față de companiile care și-au sediul în Statele Unite ale Americii. Iar eu aș vrea să știu, să vă rog, dacă îmi puteți da mai multe informații cu privire la aceste avantaje fiscale de care a beneficiază companii care nu uh, au sediul ca dumneavoastră în Atlanta, Georgia. Certainly, Mr. Chairman, thank you for the question. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce este terenul uh, echitabil uh, și companiile care au uh, sediul în afara Statelor Unite ale Americii se referă la sistemul american de taxare globală, spre deosebire de sistemele de impozitare din alte țări din lume care um, au un sistem teritorial și un sistem de derogări, de pildă noi reinvestim în țările în care ne desfășurăm activitatea și dacă am uh, aduce banii înapoi după ce au fost impozitați la nivel local în SUA, uh, ca o companie care are sediul în SUA, nu am, am plătit uh, impozit pe acești bani iar, uh, taxel, iar uh, rata impozitelor în SUA este de 35%, cea mai, de cea mai ridicată din lume și dacă mai adăugăm și taxele locale, cifra, uh, procentul crește exponențial. Deci noi ar trebui să plătim aceste taxe suplimentare. Dacă, dacă am plătit o taxă de impozit de 25% într-o altă țară care uh, Uh, care respectă, să zicem, media OECD și după aceea banii s-ar întoarce în SUA. Pe 100 de dolari de venit am plătit 10 uh, dolari uh, pe impozite în SUA, în plus. Deci am, am rămâne cu 65 de dolari din această sută de venit pentru investiții uh, peste ocean. Iar competitorii noștri poate ar putea investi direct fără să mai plătească această uh, taxă suplimentară. Asta înseamnă teren echitabil și companiile care au sediu în SUA uh, sunt dezavantajate față, față de concurenții lor din, uh, care au sediu în alte țări. S-a adresat o întrebare privind uh, răspunderea socială a corporațiilor din partea unui membru de la ALDE. Așa cum a spus adesea președintele nostru, noi considerăm că este foarte important să menținem eh, triunghiul de aur, o cooperare între mediul de afaceri, guvern și societatea civilă. Iar prin eh, acest triunghi eh, ne menținem autorizația de a, socială de a, a ne desfășura activitatea în țările în care ne desfășurăm activitatea. Deci noi credem cu putere în această răspundere socială și avem uh, foarte multe inițiative, de pildă inițiativa de a uh, uh, încuraja femeile din Africa de a avea locuri de muncă și de a sprijini familiile, astfel încât să uh, își poată ajuta familiile să dobândească calificările necesare pentru a pătrunde pe câmpul, în câmpul muncii. Deci noi uh, considerăm că este nevoie să lucrăm strâns cu guvernele și uh, societatea civilă pentru bunul public. Vă mulțumesc! Hello. Mulțumim! Ce are Walt Disney de spus ca răspuns la întrebarea cenușăresei? Mulțumesc. Întrebarea care ni s-a pus, sigur, se bazează pe un raport uh, nu foarte bine înțeles și nu foarte bine documentat. Era vorba de un plan de restructurare în 2009 ideea era de consolidare, de integrare a operațiuni, multor operațiuni din afara Statelor Unite care să permită o realocare a fondurilor la nivelul structurii europene. Marea majoritate a veniturilor menționate erau dividende plătite din profiturile deja impozitate ale filelor noastre din diferite țări. Deci a se spune că impozitarea a fost foarte mică este, nu este adevărat. S-a aplicat practic aceeași marjă de impozitare dacă am fi operat în Belgia, Franța, Regatul Unit, Australia, oriunde altundeva. Profiturile câștigate în aceste țări au fost impozitate la cuantumul specific fiecărui context geografic și ce am plătit noi ca dividende nu făceau obiectul impozitului pe venit în Luxemburg. Așa stau lucrurile în multe alte țări, însă în Statele Unite situația e alta, după cum am spus deja. În ceea ce privește celelalte tipuri de operațiuni desfășurate de firma noastră, am avut o operațiune de finanțare realizată de o filială americană și întrucât activitățile au fost asociate cu această filială americană, statul american a avut dreptul de a impozita venitul respectiv. Noi vrem într-adevăr ca profiturile să fie impozitate acolo unde se desfășoară activitatea respectivă o fracțiune foarte mică, într-adevăr putea fi asociată cu Luxemburg în acest caz. Însă, dați-mi voie să vă mai spun ceva. E o bucurie să fim astăzi aici. Aș repeta o serie de chestiuni importante. Politicile noastre respectă pe deplin legislația fiscală și sprijinim orice demers menit de a aduce un plus de claritate și certitudine în materie de impozitare la nivel mondial. E un domeniu complex, însă categoric e nevoie de mai multă claritate și simplificare din partea guvernelor și, uh, și din partea mediului de afaceri, în ultima instanță. Dacă ne uităm la activitățile de finanțare, o parte foarte mică a finanțărilor activităților noastre în Europa s-a făcut prin filiala luxemburgheză. Volumul datoriilor Dobânzile percepute erau toate în parametrii stabiliți de guvernul fiecărui stat în care operam, pornind de la procedurile existente, noi am obținut decizii în materie fiscală de la autoritățile fiscale respective. Dacă se consideră că regulile vor fi altele în viitor, sigur, noi sprijinim orice idee care ar promova scopul care cred că este a nostru tuturor, un plus de claritate și certitudine în materie fiscală. Noi operăm cu un volum uriaș de proprietate intelectuală. Toată aceasta este impozitată în Statele Unite. Mai bine de 90% din venitul nostru este impozitat în Statele Unite. Și după cum vă spuneam, doar ca impozit pe venit am plătit mai bine de 5 miliarde mai bine de 5 miliarde de dolari în ultimul exercițiu financiar, o rată de 36%. Deci noi am salutat orice măsură menită în a aduce un ar crea un sistem fiscal mai clar, mai echitabil, care ar facilita schimburile transfrontaliere și ar stimula activitățile economice la nivel local. Asta nu răspunde la întrebarea mea legată de obiectivul principal al construcției făcută în cooperare cu Ernst Young. 34 de etape au fost acolo. Care a fost obiectivul principal? Ați pus claritate de cel puțin șase ori. Nu cred că obiectivul în acel caz era claritatea. Am cam 4-5 surse independente care au confirmat cifrele pe care le-am menționat. La care vă referați când spuneați că nu sunt corecte pentru 2009-2013? Ați avut sau nu trei filiale în Luxemburg? Ați avut sau nu ați avut doar un angajat care se ocupa de toate trei? Profiturile acestor filiale au fost sau nu au fost de 2,8 miliarde de euro? nu au fost 2,8 miliarde. Dacă vă uitați la venitul asociat cu Luxemburgul, activitatea din Luxemburg, după cum am spus, nu este impozitată, este un dividend scutit de impozit, cum ar fi și în Germania, Franța, ori altundeva. Ca număr de angajați, marea majoritate a angajaților serviciului financiar sunt în Statele Unite, într-adevăr, și de aceea venitul a fost raportat în Statele Unite și nu în Luxemburg. Noi asociem activitățile cu profiturile raportate. Și de aceea în, în venitul declarat pentru Luxemburg e foarte mic. Și acum în ceea ce privește Ernst Young, probabil nu mai exprima clar motivul pentru care s-a elaborat acel plan era să avem o structură de holding care să ne permită distribuirea fondurilor la nivel european. Un avantaj ar fi că dacă toate acele entități ar fi fost deținute de Statele Unite, de fiecare dată când plăteam un dividend, trebuia să plătim în Statele Unite un impozit de 35%. Practic, putem să evităm asta folosind o companie holding. Până în acel moment nu am avut o structură de tip holding. Deci au fost 34 de pași, erau foarte multe entități, fiecare transferată ca parte a acelui plan. Și fiecare pas, fiecare etapă era asociat cu o companie într-un stat în care operam. Nu este un lucru neobișnuit în alte condiții ar fi un obiectiv al minteri simplu și, simplu și clar, dar într-adevăr asta a presupus foarte, foarte mulți pași. Bine, mulțumesc. McDonald's, vă rog. Am uh, primit într-adevăr o serie de întrebări și am cer să răspund în ceea ce privește modificările din Geneva și franceză din Luxemburg. E important să se știe că francizarea este parte a rețetei succesului McDonald's. Noi ne bazăm în principal pe francize. 73% dintre restaurantele noastre sunt în franciză în Europa. Aproape trei sferturi. Asta oferă avantaje considerabile de francizori ne plătesc impozite, ne plătesc nouă o sumă, dar în schimb au prim, ac, accesul la proprietate intelectuală, multe resurse, ei nu trebuie să cheltuiască nimic, pot să folosească resursele McDonald's. Și asta le asigură succesul. Din punct de vedere al structurii corporatiste, noi într-adevăr operăm cu un sistem de proprietate intelectuală și, în schimb, încasăm plăți de la francizori stabilite, contribuții stabilite în conformitate cu un mecanism precis definit. Aceste sume plătite de francizori presup- au presupus eforturi considerabile pentru că am vrut ca într-adevăr toate eforturile de structurare pe care le facem să fie pe deplin justificate. Scopul nostru era să ne dezvoltăm în ultimă instanță. În Franța și Italia ne-am confruntat cu o serie de provocări diferite în ultimii ani, însă n-aș vrea să dau cifre greșite, dați-mi voie să verific. Între 2010 și 2014 am deschis mai bine de 1000 de noi restaurante în Europa, am creat 54 de locuri de muncă directe. Aici nu e vorba și de locuri de muncă create la furnizori. Contribuțiile încasate diferă de la o țară la alta și tocmai discutați aici armonizarea regulilor la nivel european. Pentru noi un lucru binevenit. Nu cred că am înțeles foarte bine întrebarea privind salariile și deficitul la francizori, însă pot să vă spun că noi, ca angajator, ne luăm rolul extrem de în serios, oferim salarii competitive angajaților din restaurantele noastre și pe lângă salarii oferim și formare la locul de muncă și alte lucruri în funcție de statul în care uh, aceștia lucrează. Ceea ce privește filialele Noi avem 11 filiale, datele privind acestea sunt precise, dincolo de asta sigur sunt francizori, dar gândiți-vă, suntem prezenți în 119 țări și fie că suntem corporația noastră sau un francizor, operăm ca societate comercială în statul respectiv. Dacă găsiți un McDonald's într-un paradis fiscal, puteți să mergeți să mâncați acolo, dar vă asigur că uh, Eh, restul operează în statele în care, într-adevăr, se află restaurantul. Vă mulțumesc. Acum rămâne cu transferul taxelor de franciză de la o filială locală la o filială aflată într-un paradis fiscal. Plățile de franciză sunt încasate de compania care deține licența respectivă. E o combinație de firme americane și neamericane, depinde de ce țară vorbim, depinde unde merg fondurile, n-am un singur răspuns. Nu, cred că n-ați înțeles. Puteți exclude posibilitatea ca plățile pentru franciză de la un francizor către o filială a dumneavoastră să treacă către o altă filială dintr-un paradis fiscal. Depinde, depinde cine licen, deține licența pentru drepturile respective. Aceștia sunt și firma care finanțează inovarea și dezvoltarea francizului respectiv, deci depinde. De ce să plătești atunci către prima filială dacă banii ajung la filiala care de fapt ține licența. Ar putea exista motive administrative, nu sunt sigură. Va, va trebui să revenim cu clarificări, pentru că modelul de francize e clar. Nu se pot încasa venituri decât dacă ai un contract de franciză, dacă ai plătit pentru drepturile de dezvoltare, uh, dacă ți-ai asumat o serie de riscuri, atunci ai dreptul să încasezi plata de franciză. Sistemul e clar. Mulțumesc. O să răspundeți atunci în scris la întrebarea care nu. Domnul Morel? Da. La chestiune de sal- da, în ceea ce salariile, nu cred că am fost uh, bine înțeles. Nu vorbeam de nivelul salariilor la McDonald's, chiar dacă știm foarte bine că sunt uh, mici. Uh, Există mai multe federații sindicale europene care au ridicat această chestiune. Este că nu creați în mod artificial pierderi la nivelul francizelor, astfel încât uh, salariații sunt uh, privați de unele drepturi. Aceasta era întrebarea mea. I disagree that we are creating losses through our structure. To grow the business. Da, obiectivul nostru este să creștem afacerea și să fim uh, plini de succes în toate statele în care operăm. Si, donc la réponse est non. Mulțumesc. Deci răspunsul este nu. Uh, Monsieur Malteloan, alors je, je vais euh, je vais ajouter une question pour nos amis d'AB InBev. Am o întrebare pentru prietenii eh, noștri de la AB InBev. Uh, în ziare am citit în New York Times în uh, octombrie, am citit o declarație a unui ministru belgian care spunea că sistemul fiscal belgian era conceput pentru a atrage ocuparea locurilor de muncă și a păstra competitivitatea în domenii cum ar fi uh, braseria, unde țara a atins de secole, ceea ce nu contestă nimeni. Și aș dori să vă întreb care a fost rezultatul concret al faptului că în Belgia întreprinderi ca dumneavoastră pot beneficia de un calcul al uh, venitului impozabil, profitul impozabil, prin aceste, aceste dobânzi noționa, uh, conceptuale. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă refer la întrebările doamnei de Lange, la întrebarea domnului Morel și apoi revin la întrebarea noastră. Bineînțeles că chestiunile fiscale țin de felul în care facem noi afacerile noastre. Dacă ne aflăm în anumite state exclusiv pe chestiuni fiscale, nu. Și permiteți-mi să vă explic, explic la ce mă refer, de fapt. E o afacere foarte locală. Menționați patrimoniul belgian. Avem branduri pe care le vindem în țări din toată lumea, dar ca și afacere locală, noi uh, ne axăm foarte mult pe produsele locale și vrem să luăm decizii în baza investițiilor, în așa fel încât uh, să se renteze. Investim însă și în infrastructură pe acest criteriu. Investim uh, în competențele lucrătorilor, în stabilitatea regimului politic, în conectivitate și lista poate continua. Impozitarea e partea poveștii, dar nu este niciodată forța motrice a deciziilor. Nu doar uh, ratele fiscale de stat. E vorba și de stabilitatea regimului fiscal, de abilitatea de a soluționa litigiile, după cum vă spuneam adineauri. Deci, ajung astfel la discuția pe care am lansat-o pe BEPS și CCTB, care ne vor ajuta să facem o diferență la nivelul deciziilor reușind să creștem în continuare pe piețele europene și din afara Europei. Și acum, în ceea ce privește regimul fiscal belgian, care este deschis tuturor uh, companiilor belgiene și care ne vizează pe noi ca corp- și corporație, dar și pe băutarul de la colț, noțiunea acelor reduceri fiscale reprezintă o formă de ACE și abordarea aceasta se bazează pe încurajarea investițiilor finanțate prin capital și nu prin datorie. Deci putem să capitalizăm mai bine companiile și să obținem mai mari investiții Credem, deci, că este un concept interesant pentru planul uh, de acțiune pe impozitare. De avut în vedere, așadar. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Trecem acum la cel de-al doilea grup de întrebări și începem cu domnul Miguel Viegas de la Stânga Europeană. Mulțumesc, o să fiu succint. Am o întrebare pentru Ikea și McDonald's. Bineînțeles, pot răspunde și ceilalți. O întrebare despre viitor. Acestea sunt două exemple în care există planificare fiscală agresivă, unde se drenează uh, profitul către teritorii unde nu uh, sunt uh, generate. Deci se uh, folosește infrastructura unei anumite țări și nu, totuși nu există contribuție, și se retrage profitul din această țară pentru a beneficia de derogări fiscale, ceea ce, bineînțeles, încalcă valorile din misiunea acestor, din principiile de misiune a acestor companii și în Uniunea Europeană, OECD, OECD și nu numai se, se încercă stabilirea angajamentului din partea acestor companii, cum uh, doresc aceste companii să își schimbe acțiunea față de până acum. Și acum încercește ce Coca-Cola, am o întrebare pentru reprezentantul Coca-Cola, mai ales în ceea ce privește lucrătorii spanioli care uh, Coca-Cola este și ea implicată în aceste sisteme de planificare fiscală agresivă. Există însă operațiuni de restructurare, reorganizare a activității sale în Europa de Vest și aș dori să întreb uh, care sunt țările ce vor fi uh, mai afectate și ce se va întâmpla cu fabricile de pe, din Spania. Merci. Mulțumesc dau cuvântul doamnei Eva Jolie din partea verților. Mulțumesc, domnule președinte. Ask my questions in English. Pentru a facilita comunicarea, voi vorbi în engleză. Prima întrebare pentru Coca-Cola. Piața europeană reprezintă 10% din uh, totalul dumneavoastră. Ce contribuții oferiți uh, în impozitele europene? Noi avem informații cu privire la companiile elene de îmbuteliere fabrica din, de la Atena e, datează din 1950. În 2013, Coca-Cola Hellenic Bottling Company a decis să nu mai fie listată la Atena, la bursă, ci la Londra și a decis să schimbe sediul din Atena în Elveția. Și ați fost de acord cu această decizie după ce autoritățile elene, pres, sub presiunea Troica, au sporiseră uh, taxa uh, de impozitare pentru corporații. Acest schimb de sedii din Grecia până în Elveția, în 2014, a generat economii de mai bine de 13 milioane și de acum încolo impozitul este plătit în Elveția și nu în Grecia. Situația din Grecia este dificilă. Măsurile drastice de austeritate au fost grele pentru populație. Deci de ce Coca-Cola a fost de acord să mute sediul? Nu oare pentru a nu mai plăti milioane de taxe în Grecia? Iată care este adevărata activitate economică. Și acum o întrebare către ITEA. Ikea. Cum s-a ajuns ca Inter Ikea Finance să obțină o decizie fiscală uh, în Luxemburg în 2009. Care este rata fiscală plătită în Luxemburg de Ikea astăzi și care este natura uh, filialelor deținute de Inter Ikea în Elveția, Cipru, Olanda și așa mai departe? Care sunt funcțiile economice uh, întreprinse de aceste filiale? Și o întrebare scurtă către Philip Morris. Puteți să ne explicați și nouă de ce aveți cinci filiale uh, la aceeași adresă din Olanda, pe Marun Ilan 20, Bernop și puteți să confirmați că sunt plătite taxe mm, de către aceste filiale unei uh, alte întreprinderi din Elveția. Și dacă da, de ce? Și o ultimă întrebare către toți. Am vrea să știm care este costul taxelor, care este costul pentru consilierii Uh, dumneavoastră financiari, in-house și out-house, deci intern și extern. Mulțumesc! Doamna Barbara Capel de la ENF. Două minute. Două minute. Sau Banu. Banu Banu. L-am uitat pe Marco și îmi cer scuze amândurora. Mai întâi Marco. Grazie, Presidente. Uh, eh, due domande specifiche. Mulțumesc. Am două întrebări precise pentru McDonald's Ikea și Ikea și o întrebare generală către toți. Deci pentru McDonald's mai întâi. Deci nu e prea în regulă ceea ce ne spuneți dumneavoastră cu privire la baza dumneavoastră de impozitare. Puteți să ne numiți baza de impozitare din Luxemburg în 2013, care a fost utilizată, ca să putem clarifica acest punct. Iar în ceea ce privește IKEA, poate că ne oferiți informații mai precise cu privire la structura de control pe care o aveți în Europa, pentru că din ceea ce am discutat până acum, a rezultat că IKEA nu este o entitate bazată pe câștig în, cu sediul în Olanda, una dintre cele mai bogate, până la urmă, corporații din lume. Dar poate că ne oferiți o clarificare care este obiectivul sediului în Olanda. Și o întrebare generală pentru toți. În ce măsură utilizați creditele hibrid, deci intra-companie, între societatea mamă și societatea fică în Uniunea Europeană și dacă utilizați aceste credite, în ce, aceste credite, în ce măsură fluxul financiar între societate mamă și societate filială este, fina, este impozitat. Mulțumesc. Mulțumim. Barbara Capel are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect foarte important pentru Comisia noastră și pentru Parlamentul European și vreau să fac trimitere la un studiu al Parlamentului European din care rezultă că anual în statele membre ale Uniunii Europene până la 70 de miliarde de euro se ajunge la uh, pierde din cauza evaziunii fiscale 90 de miliarde chiar din cauza impozitării ineficiente. Uh, deci o treime din bugetul Uniunii Europene, o dimensiune enormă și noi am uh, reacționat nu doar instaurând Comisia Taxe, ci uh, făcând, cu, făcând și rapoarte speciale. Raportul acesta este despre impozitare, despre fluxul de informații, despre coordonare în ceea ce privește taxa pe corporații și ce aud până acum? că sunteți și dumneavoastră de acord și că salutați faptul că va exista o bază comună consolidată de impozitare pentru corporații. Noi însă, parlamentarii, spunem că Da, e importantă și baza comună de impozitare, dar e importantă și competitivitatea. Unii dintre noastre s-au arătat uh, optimiști și față de BEPS. Și vă întreb în tot acest context. Pentru că există acord între corporații din ce am văzut față de aceste idei. Aveți uh, sub întreprinderi în paradisuri fiscale? McDonald's a spus că da. Și dacă da, date fiind uh, evoluțiile recente, date fiind aceste realități Dat fiind că pe viitor aceste întreprinderi din paradisurile fiscale nu mai pot participa uh, la accesarea de fonduri europene, subvenții, la contracte publice, um, se va schimba politica noastră față de uh, aceste întreprinderi? U în al doilea rând, uh, utilizați brevetele și ce se întâmplă cu drepturile de autor și, în al treilea rând, uh, vrem să avem o, o fair tax, o taxă pe echitate. Credeți că e util să avem așa ceva cu un număr de identificare a impozitului european? Și ce părere aveți și despre impozitarea pe, despre raportarea impozitării uh, de la o țară la alta? Uh, Monsieur Schuster. Dau acum cuvântul invitaților noștri, uh, domnul Schuster. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit o întrebare în ceea ce vise cele cinci companii în Olanda, entități în Olanda. Da, avem uh, cinci entități în Olanda, între uh, care una nu are activitate și va fi închisă. Avem și o fabrică și activități de vânzare și o fabrică care unde se fabrică Uh, produse semi uh, prelucrate și o parte din aceste entități au servicii de gestiune din Elveția, fiindcă regiunea europeană este gestionată din Elveția, iar aceste companii primesc servicii, iar în schimb aceste servicii plătesc uh, o taxă de gestiune în Elveția. A doua întrebare cu privire la onorarele consilierilor. E foarte greu să răspund această întrebare, fiindcă avem uh, onorarii pe care le plătim noi, uh, dar avem și foarte multe filiale în lumea întreagă care, care au, uh, colaborează cu consilierii la nivel local, iar aceste onorarii uh, se referă la uh, la declarațiile fiscale cu privire la accize și așa mai departe, pentru a ne asigura că toate activitățile noastre sunt în ordine și la nivel corporativ vreau să vă spun la departamentul fiscal onorarile pentru consilieri se ridică la 2,5 milioane de dolari, dar nu știu dar în ceea ce privește celelalte filiale aș putea să vă dau o estimare, dar nu vreau să fac asta fiindcă se referă la activitatea de conformitate și nu neapărat de consiliere. În ceea ce privește uh, în împrumuturile din inter- interiorul companiei, există unele companii în cadrul sistemului nostru care au bani și care au nevoie de bani. Iar în momentul în care o entitate care are bani oferă un împrumut, există o rată dobânzii pe baza Libor și există uh, o companie de finanțare care ia o marjă de 1,8% foarte mică, deci acest venit este raportat uh, în entitatea care face împrumutul, care are sediul în Franța, Germania, indiferent unde se află aceasta, iar compania de finanțare intermediară face și ea o marjă de profit 1,36%, uh, fiindcă această identi- eh, entitate identifică acolo unde se află profitul, deci este o fel de bancă internă și trebuie să fie plătiți pentru activitatea lor. Iar aceste, această marjă de profit eh, este similară marjă de profit pe care o fac băncile, fiindcă, bineînțeles, trebuie să le justificăm în momentul în care avem un audit fiscal. Deci eh, folosim studii comparative pentru a ne asigura că uh, marja companiei intermediar uh, este corectă. S-a adresat o altă întrebare cu privire la cele 70 miliarde de venituri fiscale pierdute în, transferul de fonduri. Trebuie, e greu să, să știm care este suma exactă, 70 de miliarde, 40 de miliarde, poate să chiar mai mult. Uh, dar inițiativele discutate la comisia dumneavoastră cred că ne vor ajuta să ne asigurăm că veniturile sunt plătite în țara în care se desfășoară activitatea și unde are loc valoarea adăugată astfel încât uh, o mare parte a transferului de fonduri se bazează pe structuri false, uh, iar poate acești bani ajung până la urmă acolo unde trebuie. Dar acestea fiind spuse, e greu să stabilim exact uh, care este suma exactă. În ceea ce privește concurența fiscală, cred că întotdeauna vor fi, vor apărea stimulente fiscale dacă Există o țară cu o rată a impozitelor scăzută, chiar și cu CCCTB-ul, care, despre care am spus că ar trebui să fie însoțit de o rată de impozitare unică, fiindcă dacă există CCCTB-ul, trebuie să se aloce apoi uh, venitul la nivelul țărilor europene și uh, în momentul în care trebuie să se facă o alegere în ceea ce privește deschiderea unei fabrici cu un număr foarte mare de angajați, dacă nu există o rată unică, atunci compania respectivă va alege o, o țară cu o rată de impozitare mică și pe baza um, uh, acestor indici de alocare, poate că um, o mare parte a veniturilor vor ajunge acolo. Iar în ceea ce privește eticheta um, fiscalității uh, echitabile, da, este o idee bună, suntem de acord cu ea, dar important este cine hotărăște acordarea acestei, acestei um, etichete, uh, trebuie să fie un proces deschis, transparent. Dacă există un, dacă va exista un astfel de sistem uh, corect și transparent, noi sus, susținem din toată inima această idee. Mulțumesc. Doamna Jolie, dorește să mai adaugi ceva. Bă, ne puteți transmite în scris suma totală pe care o primesc um, consilierii fiscali? Vă mulțumesc. Da, sigur. Vă mulțumesc, domnule Matson, din partea IKEA. Mulțumesc. Vreau să... să vă spun încă o dată că Integia este un grup separat de Ikea Group. Deci, um, fondatorul Ikea a vrut să, ca conceptul Ikea să fie apărat. Uh, deci, în ceea ce privește Întrebarea adresată, planificare fiscală și așa mai departe, sau uh, paradisuri fiscale, nu există așa ceva. Și plătim 1,5 miliarde de euro impozite anual. Și doamna Jolie, nu avem astfel de companii. Asta este Intei Cheia, acelălalt grup, și n-am informații cu privire la, la ei. Conform informațiilor mele, spune doamna Jolie, nu este adevărat. Ce spuneți? Fiindcă președintele Interikea Group este Matias Camprat. Nu poate să fie o coincidență, nu? Jonas Camprat este directorul Inga Holding BV, eh, holdingul de la nivel cel mai ridicat și Matias și Jonas fac parte din uh, Consiliul de Administrație al unui uh, alt grup, ICANO, care aparține familiei. Nu puteți să ne spuneți că nu este compania dumneavoastră, fiindcă este și nu mi-ați răspuns și la celelalte întrebări. Da, er, în ceea ce ați spus, compania fondatorilor au un grup, ICON, care este proprietatea privată a familiei, asta e clar. Mateas Campari Uh, face parte din uh, Consiliul de Administrație al IKEA Group și un alt fiu face parte din uh, acest Consiliu de Supraveghere. Există un control separat și o proprietate separată a acestor grupuri și nu avem uh, un, o gestiune comune și nu am informații privind Inte IKEA Group. dar există un site internet unde puteți găsi informații. Și vreau să vă spun, noi nu avem uh, sedii în paradisuri fiscale, pe insule exotice și respectăm uh, legea, plătim impozite acolo unde ne desfășurăm operațiunile. În uh, Olanda, de pildă, s-a spus că nu plătim impozite. Ba da, avem 3.000 de angajați, plătim uh, taxe la nivel normal de 25%, avem acolo compania de management și, și uh, sediul la Leiden, o companie de management globală. Suntem foarte activi în Olanda și plătim impozite acolo. Revenind acum la mm, taxele de consiliere, și aceste onorarii, eh, noi avem, eh, consili... noi avem eh, companii în 40 de țări și trebuie să plătim tax, taxe și impozite în 40 de țări, deci avem nevoie de consiliere fiscală. În ceea ce privește finanțarea companiei, în multe țări folosim un nivel ridicat de capital când avem investiții pe termen lung de pildă ne pregătim să pătrundem în India și ne finanțăm activitățile prin capital în momentul în care avem investiții pe termen lung. Avem și finanțare între companii care se bazează pe sistemul băncilor comparativ și respectăm orientările din acest domeniu. Acestea sunt întrebările pe care vizau Ikea, celelalte nu uh, se referau la noi. Fiind v-am spus, proprietatea este, este separată, sunt grupuri diferite, a fost o neînțelegere. Très bien, je vous remercie. Euh, Mulțumesc. Coca-Cola, M. Jordan. Dăm acum uh, cuvântul domnului Jordan. Mulțumesc. Prima întrebare uh, se referea la un, uh, o companie de îmbuteliere privată, din care Coca-Cola are 23% și care și-a mutat sediul din Grecia în Elveția. Coca-Cola Hellenic uh, a, are originea în Grecia și o prezență semnificativă în Grecia și acum. Dar dar apoi s-a extins în multe țări europene și nu numai. Iar schimbarea de sediu din Grecia în uh, Elveția a coincis cu uh, cotarea la bursa londoneză, Fuții 100. Iar uh, compania a fost cotată la bursă londoneză, ceea ce i-a permis să aibă acces la mai mult capital, capital mai vast și la mai mult, la multe lichidități. Cu toate acestea și-a, s-a, și-a menținut cotarea la bursă în Grecia. Compania dorește în continu- este angajată în continuare în Grecia. Recent a anunțat că va investi 24 de miliarde de euro în Grecia, deci este în continuare o companie, um, o, o prezență în mediul de afaceri um, grecesc și are fabrici de îmbutăriere acolo. Acum, în ceea ce privește partenerii europene ai Coca-Cola, de curând uh, s-a anunțat o tranzacție care se referă la viitoarea fuziune a, a companiilor de îmbuteliere din uh, Spania și Germania cu CCI care operează în multe țări europene. Motivul acestei fuziuni a fost uh, că fiecare dintre aceste companii are anumite puncte forte. Deci, noi dorim să echilibrăm aceste puncte forte prin fuziune, ceea ce înseamnă că uh, Spania, uh, um, îmbuteliatorii din, uh, Sp- din Spania și peninsula iberică au experiență în ceea ce privește restaurantele mici, cafenele, iar cei din Germania au experiențe în ceea ce privește supermarketurile, conturi mari și uh, Uh, a trecut prin uh, situații mai dificile în Germania și CCI, care are, își desfășoară activitatea în foarte multe țări europene, are a experiență în ceea ce privește capacitatea de a-și desfășura activitatea în mai multe state europene. Iată, deci, principalele motive ale acestei fuziuni de a pune la oaltă aceste bune practici și de a crea o companie de îmbuteliere mai consolidată, mai puternică, care să-și desfășoare activitatea pe teritorii, pe țări învecinate europene. S-a vorbit și despre o cifră de afaceri de 10% în Marea Britanie. Da, cifra este exactă, din, în conformitate cu, uh, cu raportul de acum câțiva ani, Important este aici să nu uităm în uh, momentul în care analizăm cifra de afaceri uh, în, în, în uh, comparație cu impozitele este că de, depinde aceasta de marja companiei și afacerilor. Dacă, dacă compania are cheltuieli foarte mari, Coca-Cola are cheltuieli de marketing foarte ridicate, 20% din uh, din costurile noastre, de pildă, trebuie să se compare nu doar cifra de afaceri, ci profitul impozitabil față de uh, taxele și impozitele plătite. Dacă se, se pune accentul doar pe cifra de afaceri și impozitele plătite, atunci lucrurile nu mai sunt, sunt induc în eroare. Dacă se aplică o marșă normală cifrei de afaceri, atunci veți vedea că uh, că taxele și impozitele pe care le plătim sunt consecvente cu uh, rata de impozitare în cadrul OECD, inclusiv în ceea ce privește operațiunile de îmbuteliere. În ceea ce privește consilierii fiscali, da, avem consilieri fiscali, fiindcă vinde produsele noastre în peste 200 de țări în lume, unde sistemele fiscale sunt complicate în unele țări și ne bazăm pe uh, pe consilierii noștri pentru ne, a ne ajuta să ne descurcăm uh, în hățișul fiscal și ne consultăm cu ei, bineînțeles, dar nu avem uh, aranjamente de contingență cu aceștia, iar uh, acest lucru s-a explicat mai mult în grupul anterior. De ce și noi, noi suntem de acord cu faptul că nu este o practică bună noi sprijinim uh, CCCTB în principiu, chiar dacă sunt greutăți în ceea ce privește aplicarea, în ceea ce privește armonizarea bazei și uh, stabilirea factorilor de proporție și așa cum ați recunoscut și, recunoscut și dumneavoastră în uh, raportul dumneavoastră foarte bun, s-ar trebui să se folosească factori diferiți pentru sectoare diferite, ceea ce aduce mai și mai multe greutăți. Se elimine, bineînțeles, prețurile de transfer, la transfer în Europa, dar în egală măsură, dar uh, prețul de transfer rămân pentru statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Deci, doamna Jolie, am o întrebare pentru Coca-Cola. Credeți dumneavoastră, crede Coca-Cola că e nevoie să, să aibă sediul la Zug pentru a fi uh, cotați uh, pe, la bursa londoneză? Nu pot să vă răspund uh, eu la această întrebare, fiindcă e vorba de Coca-Cola helenic. Dar asta, asta e părerea Coca-Cola și de asta ați luat această decizie de a priva Grecia de 30 de milioane de dolari în situația prin care, în contextul uh, dificil cu care se confruntă Grecia. Uh, ce știu eu este că uh, sediul, dacă în momentul în care am avut sediul în, în Elveția, ne-a permis să avem acces la anumite piețe de capital. De ce? Fiindcă piața de capital americană nu este atât de valoroasă? Uh, sediul la Zug v-a dat mai mult acces la piețe de capital? De v-a așteptat să credem noi, așa, să înghițim noi așa ceva? Eu cred că prin această cotare și s-au, s-au modificat lucrurile și pe piața bursieră americană. Dar asta, asta ne spuneți dumneavoastră, că pentru a avea acces la piața de capital trebuie să ai sediul la Zug. Vă mulțumesc foarte mult. Cine? Trecem acum la Walt Disney. Mulțumesc. Mă uitam la întrebările puse. Prima vorbea de tarifele percepute, plătite către consilieri. Noi uh, putem oferi această informație la cerere. Într-adevăr, multe din aceste costuri presupun costuri de respectare a legislației, majoritatea sunt costuri interne și reflectă faptul că operăm în mai multe țări, nu totdeauna cunoaștem în detaliu legislația din zona, din țara respectivă, dar putem să vă oferim informații detaliate privind uh, plățile către acești consilieri. În ceea ce privește împrumuturile intercompanii, nu știu să existe instrumente hibride utilizate în structura noastră, de asemenea aș adăuga că CCCTB și BEPS vor uh, face să dispară aceste posibilități, din câte am înțeles. Asta ar fi categoric o îmbunătățire. Și apoi o întrebare privind uh, eticheta de impozitare, un concept care îmi pare acceptabil, sănătos, e important totuși să se folosească în conceperea acestuia criterii clare, obiective, bine înțelese și dacă se respectă acest principiu, atunci o astfel de inițiativă ar aduce avantaje consumatorilor, într-adevăr. Președintele, acum dau cuvântul doamnei Yeț din partea McDonald's. Ca să răspund la întrebări, fie generale, fie adresate specific uh, firmei noastre. Era vorba de exemple de evitarea plății taxelor. Încă o dată vă spun, noi plătim foarte mult ca impozit, noi, compania noastră și francizorii. Rata ar fi cam de 31-33% la nivel mondial. În Europa am plătit cam 27% în ultimii 5 ani. Asta înainte de a se lua în calcul impozitele plătite de francizele noastre, care sunt 75% din prezența noastră în Europa. Noi respectăm legea în ceea ce privește planificarea în materie de impozitare la McDonald's. Nu este o operațiune separată, este pur menită să alinieze politica la mediul de afaceri dacă se propune un plan de restructurare, noi suntem consultați, dar nu noi suntem la originea acestor idei. Modificările trebuie să fie clare și coerente, asta s-a spus deja în multe rânduri. Apoi, în ceea ce privește tarifele percepute, ca și multe alte firme reprezentate, noi avem un personal numeros și plătim aceste tarife. Pot să vă dau un raport detaliat Însă aș vrea să știu exact ce vreți să aflați. Noi plătim într-adevăr consilieri externi, plătim firme de audit, o parte a bugetului de audit este pentru impozite. Deci dacă mi-ați putea clarifica întrebarea, pot să vă dau date exacte. Uh, tarifele de complianță le plătim fie intern, fie către externi, însă, în opinia noastră, sunt bani bine cheltuiți. Noi nu avem tarife contingente cum au Coca-Cola. Nu avem proiecte care se bazează pe economii la plata taxelor. De exemplu, în Statele Unite, taxa e fixă și acolo folosim acest principiu, dar uh, suma în, în, în discuție nu este semnificativă. Pentru McDonald's în Luxemburg, pot să vă spun că s-au tras niște concluzii speculative, pornind de la unul din rapoartele menționate anterior. Și era sugestia că cifra de afaceri și nu profituri era luată în calcul. Trebuie să se înțeleagă că francizorul contribuie la valoarea firmei și își plătește o parte a costurilor de dezvoltare. Există firme care recurg la împrumuturi intracompanii, dobânzile sunt cele de pe piață, instrumentele hibride, din câte știu, nu joacă un rol important în activitatea noastră. Dacă joacă vreun rol, nu sunt sigură. Însă că era vorba de claritate, motivul pentru care suntem aici este acela că dorim într-adevăr să respectăm legea. Credem că o respectăm și în prezent și vrem să facem asta și pe viitor. Condiții echitabile, concurență loială sunt lucruri esențiale pentru succesul firmelor mari și mici și McDonald's presupune prezența amândurora. Studiul anual, ce să vă spun, la cât de mult plătim ca impozite, nu știu care este sursa, însă sunt mândră de faptul că, într-adevăr, ne luăm în serios răspunderea care ne revine și plătim taxele pe care le datorăm. Eticheta contribuabilului corect, o idee bună, dar cine decide uh, care sunt criteriile, cum, cum le respecti? Nivelul de impozit pe venit plătit depinde de unde activezi dacă ai o singură rată la nivel european, ar putea fi mai ușor. Dacă însă fiecare țară oferă rate concurențiale, cu bază reală sau nu, e greu de spus care contribuabil este într-adevăr corect sau nu. E o chestiune de clari- claritate care merge dincolo de simpla prezența unei etichete. Mulțumesc. De la Inbev. Mai doriți să adăugați ceva? Mulțumesc. Am să răspund la întrebarea către el prin CCCTB și uh, transferul de prețuri. Asta ar elimina, într-adevăr, nevoia de aceste practici la nivelul Uniunii Europene, lucru salutar în opinia noastră. Credem că ne-ar simplifica mult activitatea, s-ar elimina riscul de dublă impozitare. Deci, categoric, Asta ar permite uh, funcționarea unui regim fiscal mai coerent și mai simplu în Uniunea Europeană. Dacă componenta de consolidare în CCTB este amânată, așa cum pare să aibă în vedere Comisia, există riscul ca în etapa actuală costurile legate de dubla impozitare uh, să continue să vor continua să fie prezente prin urmare, un caveat major aici. Apoi, scuzați-mă, asta înseamnă că ați recomanda mai curând să se treacă direct la consolidare. Da, categoric. Și al doilea lucru pe care doream să-l spun ne aduce la discuția privind competitivitatea europeană în contextul mondial. Dacă CCCTB crește rata efectivă de impozitare în Uniunea Europeană la un nivel superior celor din piețele concurente, asta ar putea să aibă un efect negativ pe plan concurențial și, prin urmare, e un aspect care nu va trebui scăpat din vedere. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul ultimului grup de intervenienți, domnul Tom Van Kendelar din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să vorbesc în limba olandeză. E o bucurie să vă avem alături de noi în Parlament în această seară. Era timpul să veniți de altfel. LuxLeaks ne-a arătat că firmele multinaționale încercat să-și optimizeze activitățile pe plan fiscal, însă cred că modelul de afacere, modelul de afaceri ales reflectă într-adevăr un imperativ de supraviețuire, pe de o parte, însă în același timp vedem că dividendele par să reflecte această politică, o politică aprobată de acționari. acționarii E vorba de cei 50 și ceva de milioane care au fost investiți în preluarea activelor respective. Ce concluzie putem trage prin urmare? E nevoie de condiții echitabile de operare, însă ce putem face pentru a crea aceste condiții echitabile? CCCTB e singura posibilitate sau putem lua în calcul alte aspecte? Și în plus, ce procentaj aveți în vedere ca impozitare? Ați putea accepta acea furculiță Ole Ludvigson pentru S și D. Mulțumesc. Câteva întrebări pentru domnul Matson, care reprezintă aici IKEA. Nu mă refer doar la grupul IKEA, ci la IKEA ca entitate. În materie de impozite, multă vreme ați fost cunoscuți pentru planificare agresivă. Și LuxLeaks v-a expus, v-a dat la iveală. Fundație în Liechtenstein și Olanda, compania holding în Luxemburg, Inter Ikea Holding. Care e scopul acestui holding? Care poate fi altul decât minimizarea impozitelor plătite? Dacă luxemburghezii nu v-au oferit condiții extraordinare, ați fi ales Luxemburgul pentru acest holding. Și apoi, în ceea ce privește evoluțiile recente, după LuxLeaks, Comisia a redus ajutorul de stat, consumatorii au început să protesteze împotriva celor care evită plata taxelor. S-au luat măsuri de ordin politic la nivel internațional și european. Ce concluzie puteți trage? Există vreun plan să abordați o politică fiscală mai puțin agresivă? Spuneați că nu vă pasă care e reacția lumii, nu o să face nicio schimbare. E oare corect să se opereze în acest mod? Mulțumim. Revenim la PPE, Ludeg Niedermayer. Thank you very much. Uh, just to rather... Mulțumesc. Uh, două întrebări tehnice. Prima cu o coloratură politică în același timp. În contextul dezbaterii CCTB, uh, puteți spune clar că sprijiniți această inițiativă sau preferați uh, o poziție mai ambiguă, da și nu pe altă parte. Apoi, am înțeles că preferați CCCTB și nu CCTB. Și apoi, în ceea ce privește CBCR, raportarea pe țară e o chestiune importantă în dezbaterea parlamentară pe care o purtăm noi aici. E vorba despre natura acestor date publice sau ținute confidențiale la autoritățile fiscale, în opinia mea, dacă se publică CBCR, există o serie de riscuri pentru că se dezvăluie informații care eventual concurenții s-ar putea să le păstreze confidențiale și atunci v-aș întreba care din informațiile incluse într-un raport CBCR ar fi cele mai delicate în opinia dumneavoastră? Mulțumesc. Mulțumesc și ultima intervenție, Peter Ziemen, Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând am o întrebare către toți eh, experții, către toți reprezentanții corporațiilor. Cred că ați auzit de lista publicată de comisie în iunie cu privire la paradisurile fiscale. Au verificat eh, firmele dumneavoastră dacă în țările respective aveți societăți și dacă da, vă întreb ce activități au fost întreprinse și în ce măsură de către aceste societăți și cu cât uh, personal în țările respective. Și o întrebare către Anheuser-Busch. Am uh, citit cu mare interes că în anul 2014, în Belgia, ați obținut 1,5 uh, miliarde câștig dar uh, ați plătit impozit de 1% pe asta. Și avem și acele de decizii fiscale cu privire la excess profit, la profitul uh, excesiv. Uh, nu mai pot să existe... E vorba de, importare, de, de impozitarea efectului de sinergie, mă scuzați. Explicați-ne puțin cum s-a ajuns la această reducere a impozitării, pentru că, sincer vorbind, uh, eu nu am mai întâlnit așa ceva, ca într-o asemenea măsură să se poată obține profit doar în baza sinergiei. Și și să nu fie 99% cât e uh, necesar de explicat, uh, v-aș fi recunoscător să-mi explicați cât de cât, pentru că pur și simplu e de neînțeles, pentru mine cel puțin. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Și acum uh, dau cuvântul invitaților noștri dar în sens invers de această dată și începem uh, cu uh, ultimul reprezentat, reprezentant uh, de la Anheuser-Busch. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Să răspund pe rând acum. Domnule Van de Kendler, subliniez importanța pe care o acordăm convenție de Arbitraj pentru că este o manieră mai simplă și mai rapidă de a soluționa litigiile și este o prioritate pe care noi vrem să ne concentrăm cu precădere. Acum, întrebarea domnului Niedermayer despre CCCTB sau CCTB. Deci cu 3C sau nu. Pentru noi triplul C este important, adică baza comună consolidată de impozitare. Dar mai întâi permiteți-mi să mă refer la raportarea pe țară. Într-adevăr, mai multă transparență în funcție de raportarea pe țară ar fi un lucru salutar pe care noi l-am sprijini și noi credem că acest lucru ar fi un instrument important pentru ca autoritățile fiscale să înțeleagă natura corporațiilor multinaționale. Nu sprijinim publicarea raportării țară cu țară. Bine, pot să mă refer, pot să vorbesc doar în numele sectorului pe care îl reprezint și al companiei pe care o reprezint, dar ne îngrijorează faptul că informațiile implicate într-un asemenea raport ar putea deveni foarte sensibile în momentul în care sunt combinate cu alte uh, informații care circulă în public și ne-ar îngrijora foarte tare dacă aceste rapoarte ar fi făcute publice. Ar fi un risc care ar subina competitivitatea, lucru valabil foarte mult în sectorul nostru, Distribuirea de informație între și cu autoritățile fiscale este un subiect sensibil. E nevoie de clauze de garanție um, de nădejde, în așa fel încât informațiile să nu se strecoare pe domeniul public. Întrebarea domnului Zimon sau întrebările cu privire la paradisul fiscal. Avem o politică simplă. Nu suntem în paradisurile fiscale pe considerente fiscale. Lasă să deschisă definiția paradisului fiscal. Sunt foarte multe incertitudini în continuare, mai ales pentru, dar și pentru uh, companiile din afara Uniunii Europene. E vorba de lista comisiei, spune Peter Zimon. Da, dar sunt și alții cu alte liste, așa că am vrea mai multă certitudine sau un acord internațional în ceea ce privește ce este un paradis uh, fiscal. Însă, dincolo de toate acestea, politica noastră este clară. Noi uh, plătim impozit acolo unde se face profit. Avem entități în unele state care pot fi considerate paradisuri fiscale și asta din două motive. Motive istorice mai întâi, pentru că am, am cumpărat companii care aveau aceste entități deja în paradisurile fiscale. Adesea nu mai prevalează considerentele fiscale, însă ne-am dat seama că a ne retrage din aceste paradisuri fiscale nu este mereu uh, ușor. Noi încercăm întotdeauna să facem asta, dar e adesea greu pentru că apar obstacole juridice și administrative în ceea ce privește părăsirea pe de-a întregul a sistemului. Și mai e un alt motiv pentru care suntem în anumite țări considerate paradisuri fiscale. Oamenii beau bere peste tot în lume și în unele locuri suntem acolo pentru că e bere. Da, dar în prima constelație, spune Peter Zimon, ce faceți acolo ca afacere? Și ce fluxuri financiare apar acolo? Nu pentru că beau oamenii bere, ci pe considerente pur financiare. Vorbitorul. Aceste entități, de fapt, dacă nu suntem acolo pentru că se bea bere și suntem acolo doar pe considerente istorice, pentru că am achiziționat o entitate care întâmplător avea o structură într-un paradis fiscal, atunci nu mai e vorba de un plan de afaceri, ci pur și simplu rămâne acolo latent în contabilitate acel element. Am încercat însă și încercăm să reducem numărul acestor entități, să ne simplificăm structura, dar nu este un proces direct. Și este important să ținem cont și de termenii practici ai realității. Permiteți-mi să mă refer la întrebarea belgiană, însă știu că nu mai am timp. E vorba de acel 1% bazat pe o proastă înțelegere fundamentală asupra manierei în care suntem noi impozitați. Avem uh, compania uh, care își obține venitul din dividende, compania centrală, și aceste lucruri nu sunt impozitate în Belgia. Sunt scutite așadar de taxă în Belgia, prin urmare acel 1%, rata de impozitare care a apărut în presă. Vă mulțumesc, doamna de la McDonald's. Thank you for the questions. With respect to a level playing field, yeah. În ceea ce privește un nivel omogen, cred că este necesar să avem condiții egale. Europe But for us, we're a global multinational, so we also Noi suntem o multinațională globală. In tax considerations, and to the extent everything can be harmonized. Și am putea armoniza baza de impozitare, dar acest lucru rămâne foarte ambițios. Of both McDonald's and our franchisees. Ar plăcea ca McDonald's și cei din franciză să uh, își plătească toate impozitele. Impozitul este o răspundere importantă. Însă eu nu sunt acum în măsură să recomand un impozit unic. Consider însă că e necesar să existe un sistem de soluționare a litigiilor, deci orice care să ajute competiția, standardizarea, clarificarea. Am apreciat foarte mult așadar un asemenea sistem. În ceea ce privește scandalul LuxLeaks și ajutorul de stat, McDonald's are 8.000 de restaurante în Europa. Noi nu am schimbat planul nostru de afaceri. Noi credem că plătim impozite corecte, considerabile și o facem cu mare drag. Suntem pentru baza comună consolidată, deci cei 3 C, dar uh, reiau uh, spusele antevorbitorilor mei, e nevoie de consecvență și claritate, două lucruri foarte importante. Cu privire la raportarea țară cu țară, prea bine, însă informațiile publice sunt un element de risc pentru noi. Noi oferim informații autorităților fiscale când mi se solicită acestea și continuăm uh, în această direcție, dar riscul dezinformării, riscul confuziei este mare dacă se fac publice aceste informații, mai ales că sunt informații sensibile din punct de vedere antreprenorial. Și e important ca aceste informații să ajungă la autoritățile fiscale, la oameni care știu cum să interpreteze aceste date. Asta este preferința noastră. Cu privire la lista paradisurilor fiscale, așa e și cu uh, oamenii care mănâncă produsele la McDonald's, ca și cu băutorii de bere. Deci avem uh, un număr de întreprinderi, de, de companii în paradisuri fiscale, iar autoritățile iar activitățile se referă la um, activități de restaurant, dar și de management restaurantele noastre, cei din franciză și ceilalți, sunt cu toți activi în plan local și așa vor rămâne. Și vă mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! Următorul vorbitor. Uh, there are a lot of questions here and I hope uh, <clears throat> I'll cover all of them here. Uh, the first question um, was around... În ceea ce privește erodarea bazei de impozitare, vreau să spun că noi nu suntem așa, ci regimul nostru fiscal reflectă exact acest lucru. Sunt plăți cu privire la redevențele din America și vă veți da seama că sumele sunt semnificative. Fiscul din America mereu uh, verifică dacă am uh, plătit uh, redevențele necesare pentru drepturile de autor. Este foarte strict. Iar în ceea ce privește baza comună consolidată, să vedem care sunt detaliile din spatele metodei de calcul. Altfel nu vă pot da un răspuns direct. Sunt mai multe considerente menționate de Coca-Cola și am vrea să le înțelegem înainte de a ne aventura în a sprijini demersul. Dar dacă totul este făcut echitabil și practic, în așa fel încât să țină cont de latura economică a lucrurilor și de uh, distribuirea profitului între statele membre, atunci foarte bine și cred că, cred că ar fi un lucru bun pentru noi, mai ales în ceea ce privește simplificarea uh, administrar, administrării fiscale. Dacă avem nevoie de, o, uh, de un impozit unic sau nu, las asta la latitudinea experților. Aș zice însă că baza de impozitare duce la concurență între guverne și guvernele oferă uh, stimulente din mai multe motive pentru a atrage activități economice. E un lucru care cu siguranță ar influența comportamentul, dar, repet, las totul uh, pe seama economiștilor. În ceea ce privește raportarea țară cu țară și dacă să fie publică sau nu, împărtășesc îngrijorările manifestate de celelalte întreprinderi membri OCDE recent au ajuns la un acord complex în ceea ce privește acest instrument uh, cu privire la analiza unui grad ridicat de risc. E vorba de uh, schimb de informații între autoritățile fiscale. Noi deja punem la dispoziția publicului informații relevante despre operațiunile noastre și despre profilul nostru, pentru că avem uh, raportarea locală obligatorie. Dar și pe lângă acest lucru, e un schimb de date care are loc în statele în care operăm cu autoritățile fiscale, unde oameni calificați revizuiesc informația în așa fel încât să fim siguri că respectăm legile în vigoare. Eu înțeleg îngrijorările cu privire la publicarea acestor informații, dar dacă guvernele ar cere o publicare a acestor raportări, bineînțeles că noi uh, ne-am conformat. În ceea ce privește ultima întrebare, era vorba de paradisurile fiscale, dacă nu mă înșel. După cum am mai discutat la alte audieri în această comisie, nu există o definiție comună despre ce înseamnă un paradis fiscal. De exemplu, uneori, Hong Kong este pe nedrept descris ca fiind un paradis fiscal. Are o populație semnificativă și are o economie reală semnificativă. De fapt, noi avem operațiuni semnificative în Hong Kong. Avem acolo un parc tematic unde mii de oameni practic se angajează în activități economice semnificative. Și apoi avem și vasele de croazieră din Bahamas – pentru asta e nevoie de o entitate locală care să gestioneze lucrurile la fața locului. Sau dacă turnăm uh, un film în anumite locuri noi, bineînțeles că și acolo va trebui să stabilim o bază de lucru. Și atunci, oamenii cred că ar trebui să se axeze pe faptul că trebuie să existe o amprentă economică pentru fiecare profit. Sunt convins că la un moment dat s-a făcut o achiziție de la o entitate uh, care e într-un paradis fiscal. Se întâmplă, însă ce contează este dacă în urma acestei activități a rezultat un profit semnificativ. Eu cred că acesta este elementul cheie de avut în vedere. Pentru că dacă ai o, o entitate latentă în insulele Cayman, nu știu de ce ai vrea așa ceva, de fapt. Costul administrativ e poate relevant aici, însă dacă ai o asemenea entitate cu mare profit și fără activitate economică, atunci apar anumite semne de întrebare. Însă să facem un pas înapoi și să spunem lucrurilor pe nume, noi plătim impozite, perfect aliniate activităților noastre economice și nu cred că sunt situații uh, ne la locul lor. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Dau acum cuvântul reprezentantului Coca-Cola. Vă rog. Bob Jordan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste întrebări a apărut un element comun în toate intervențiile, și anume baza comună consolidată, CCCTB, și dacă numai prin aceasta se poate crea un spațiu omogen. Și apoi mai a mai apărut un, un element dacă preferăm o bază consolidată sau doar o bază comună. Sau dacă să fie publică sau nu. Ei bine, în ceea ce privește prima întrebare, eu nu cred că este singura manieră de a crea condiții egale. Eu cred că, de fapt, Există în continuare anumite complexități care rezultă în urma implementării unei baze comune consolidate de impozitare, cum ar fi armonizarea bazei de impozitare. Și uh, va fi greu să găsim o definiție va fi greu să ținem cont de diferitele afaceri întreprinse la nivelul aceluiași grup. Deci, va trebui să ținem cont de absolut toate diferențele care apar um, pe segmentele de afaceri. Însă pe BEPS există, la BEPS există foarte multe elemente interesante care ar putea să omogenizeze puțin terenul, iar uh, cu privire la planul de acțiune BEPS, pot să vă dau câteva exemple. Prețul de transfer, la planul de acțiune de la, 8, de la punctul 8 până la 10, documentația pentru transfer pricing și raportarea țară cu țară ar putea să ducă într-adevăr la nivelarea situației, iar uh, soluționarea litigilor e iarăși un element care ne-ar putea ajuta mult în această direcție. Indiferent cât, încercăm, cât de mult încercăm noi să simplificăm legea, până la urmă vor apărea elemente complexe, iar uh, un mecanism solid de soluționare a litigilor este foarte important cu medierea ob obligatorie. Asta nu înseamnă neapărat să ajungi la, să ajungi la arbitraj, ci să reușești să rezolvi totul într-un stadiu incipient, pentru că mulți vor vrea să, eviteze, să, să evite, mă scuzați, <laughs> uh, medierea și atunci vor încerca să rezolve totul pe cale amiabilă. Rămânând la baza comună consolidată, dacă o preferăm în fața bazei simple comune, e un subiect complex Cred însă că triplul C ar uh, aborda mai bine puțin problemele. În continuare ar rămâne anumite dificultăți cu privire la transfer pricing, de exemplu, pentru că dacă ai o bază comună, în continuare vei avea și problema transferului de preț. Cu privire la rata de impozitare comună. Nu eu sunt în măsură acum să emit judecăți. Știu însă că în raportul dumneavoastră spuneți că planificarea fiscală ar trebui să aibă loc în uh, conformitate cu legea. Ca reacție împotriva planificării agresive, trebuie să vină legea, iar statele membre trebuie să ia o decizie. Așa că las la latitudinea statelor membre să vadă cum ar trebui să fie această taxă, cât ar trebui să fie. A fost și o întrebare despre consumatori care pot să aleagă, pot să aleagă băutura pe care o consumă, de exemplu, iar noi trebuie în plan social să ne câștigăm bătăliile zi de zi. Asta respectând toate normele în vigoare în toate statele membre în care activăm, băuturile noastre sunt vândute în peste 200 de țări. Pentru noi este important să avem uh, această autorizație socială, să zicem. Cu privire la paradisurile fiscale, paradisurile fiscale sunt definite diferit. Dar, în general, acolo rata de impozitare este mică. Președintele ne-a întrebat despre taxele adiționale care apar pentru companiile americane în momentul în care dividendele se întorc în America. Vrem să putem reinvesti veniturile din uh, operațiunile externe în, uh, înapoi în țară și în comunitate. Ca și colegii mei de la McDonald's și InBev și Disney, noi avem consumatori în multe state care sunt considerate paradisuri fiscale. Și nu doar consumatori, avem operațiuni acolo și angajăm mulți oameni, investim capital în multe state care în mod obișnuit ar fi privite ca fiind paradisuri fiscale. Mulțumesc! Domnul Madsen are acum cuvântul. Mulțumesc. Nu o să mă repet prea mult. Dacă e să discutăm despre raportarea țară cu țară, noi suntem pentru aceasta. Avem raportul anual, avem foarte multă documentație publică deja, dar eh, pentru asta e nevoie de implementarea unui sistem cu aparatul administrativ cu tot. O povară în plus, însă putem să suportăm acest lucru. Am crea vreo sute de rapoarte în plus, deci autoritățile fiscale și ele ar avea nevoie de sporirea capacităților, pentru că ar crește povara și pentru ele. Însă, pentru mine, nicio problemă raportarea țară cu țară. Dacă discutăm despre baza comună consolidată, suntem de acord și cu aceasta, însă e clar că toată lumea vrea o bază comună consolidată, nu noi creăm problema. În statele membre e cumva o luptă între autoritățile fiscale, dar ar fi foarte bine să participe și OCD-ul. Apreciem însă baza comună consolidată și facem tot posibilul însă pentru a scădea povara administrativă ca să ne putem uh, concentra pe latura antreprenorială a lucrurilor. Diferența între CCCTB și CC TB. Ce este fezabil pe termen scurt? Pentru că, în general, noi nu avem nicio problemă în a sprijini oricare dintre ele. Dar e o problemă în ceea ce pește concurența fiscală și preferăm să fim prudenți, să nu ne expunem în fața niciunui risc Pentru că să nu uităm că noi facem afaceri, suntem oameni de afaceri și trebuie să ne concentrăm în continuare pe asta. E important să avem o viziune pe termen lung, așadar. Domnule Ludvigson, vă mulțumesc pentru întrebare și îmi pare rău că mă repet. Ikea este un brand, nu o companie. Este un brand. Și mai sunt 12 uh, alte grupuri care sunt listate la bursă, sunt în Turcia, în Grecia, în Orientul Mijlociu, conduc operațiuni Ikea. N-am însă informații despre aceste companii, dar le găsiți pe internet. Și Franci... partenerul din franciză e în Olanda, face parte din Inte Ikea, dar nu vă pot oferi alte informații. Ikea Group nu are filiale în Liechtenstein, Luxemburg și așa mai departe. Noi plătim cam 20% taxă pe corporație. Eu sunt din Suedia, ca și domnul Ludvigson, și dacă venitul nostru ar rămâne în Suedia, acolo am plătit 22% taxă. Ne apropiem de fapt de asta, ca să vă dau un exemplu. Acum, cu privire la paradisurile fiscale. Noi avem operațiuni locale, avem uh, magazine, avem uh, operațiuni comerciale locale. Noi avem, suntem într-o situație specială cu caracterul nostru local. Și mai menționez un aspect. Avem foarte puține decizii fiscale Importantă este clarificarea. De asta avem noi nevoie, de claritate, pentru că sistemul este complex și de aceea eu sprijin ceea ce faceți noastră, pentru că încercați să ne uh, ușurați situația. Atâta timp îl dedicăm uh, interpretării legislației, înțelegerii legislației. Piața este dură și apreciem orice efort de a ne ajutora. Mulțumesc. La final, domnul Schuster. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă CCCTB este singura cale de a crea condiții omogene, eu nu cred. Cel mai important este să avem norme clare, concise, inteligibile, pentru autoritățile fiscale, dar și pentru plătitorul de taxe, pentru că adesea autoritățile trebuie să înțeleagă și ele despre ce este vorba. CCCTB poate să funcționeze doar cu o taxă unică și am și o problemă filozofică cu CCCTB combinat cu brevetul. Nu cred că s-ar întârzia neapărat CCCTB-ul, dar ar fi un element în plus care nu ne-ar ajuta pe mai departe. Dar asta este interpretarea mea personală. Cu privire la rata unică, sunt pentru aceasta, Și cred că dacă Europa ar fi să aibă o taxă unică, ar trebui să țină cont de ce e în jurul ei. Dar, din nou, nu ține de mine, ține de finanțiști. Va fi poate o idee greu de diseminat, însă asta ar fi recomandarea mea. raportarea țară cu țară, dacă să fie publică sau nu. Noi, cum am, după cum am spus deja, am vrea transparență între autoritatea fiscală și plătitorul de taxe. Nu știu dacă e o idee bună însă să facem toate informațiile publice. Ar putea să, aibă, să apară informații în acest raport cu privire la structura prețului, de exemplu, sau la marjele comerciale, deci informații sensibile și aceste, din aceste informații ar putea deriva altele. Cred că ar trebui să fim puțin precauți pentru că ar putea, s-ar putea ajunge la interpretări proaste și la orice altceva. Ultima întrebare a fost dacă avem companii în paradisurile fiscale. Nu, nu avem pe această uh, entități în, pe lista uh, țărilor Comisiei în ceea ce privește evaziunea fiscală. Bineînțeles că ne pasă de opinia publică, dar eu nu cred că Philip Morris International e angajat în acțiuni de evaziune fiscală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri. Și mulțumim pentru că au uh, răspuns la aproape toate întrebările și la cele de care nu au răspuns. O să ne trimită un răspuns scris și vă rog frumos să ne trimiteți până la sfârșit săptămânii. Vă mulțumesc foarte mult. Acum uh, dau cuvântul uh, raportorilor. Mai întâi Elizei Ferreira. O să vorbesc portugheză. Cred că a fost foarte important și foarte bine că multinaționalele um, au acceptat până la urmă invitația comisiei noastre în numele Parlamentului European de a răspunde în mod public unor întrebări. Din păcate, nu s-a uh, făcut acest lucru înainte de votul de la taxe, am avut uh, posibilitatea de a adresa doar o întrebare de două minute, fiindcă nu am avut mult timp la dispoziție, dar aș dori să adresez o întrebare finală, un punct de reflexie pentru toate aceste companii, fie că e vorba de Ikea, Facebook, uh, Walt Disney, Google și așa mai departe. Toate aceste companii fac un mare efort pentru publicitate și marketing și eu mă întreb dacă în situația în care suntem, în care consumatorii sunt uh, foarte uh, sancționați de o povară fiscală foarte grea, nu ar fi mai interesant să se facă o uh, publicitate asupra faptului că se plătesc impozitelor. Și să fie asta o, o politică de marketing, fiindcă uh, Consumatorii ar fi extrem de încântați dacă marile companii iar uh, ajuta să plătească marile cheltuieli pe care trebuie să le plătim cu toții prin bugetele naționale în diverse țări și la bugetul european. Deci eu mă întreb dacă nu ar fi timpul să se schimbe discursul și în loc să se irosească bani pe publicitate, să se facă o publicitate a transparenței și a responsabilității corporativă uh, față de cetățeni. Concluziile acestei audieri eh, vor fi trase mai târziu de către noi. Cu toate acestea, cred că se poate concluziona faptul că există o diferență substanțială între uh, discursuri, eh, între discursuri. Toată lumea a spus că se plătesc impozite acolo unde se face profit, ceea ce se bate cap în cap, care, ceea ce, mă scuzați, Uh, se bate cap în cap cu uh, uh, situațiile de paradisuri fiscale care nu puteau fi explicate suficient în ceea ce privește în taxele de impozitare ridicate din SUA. Se pare că acestea creează o situație care ne confirmă constatarea noastră, și anume că există foarte mult uh, venit care este parcat în diverse structuri în uh, insulele Cayman, Bermude și așa mai departe mm, și nu se plătesc taxe și impozite nicăieri, iar acest lucru reprezintă o mare problemă în ceea ce privește partajarea echilibrată a poverii fiscale. Apoi, uh, un aspect pozitiv este faptul că există mm, o înțelegere din partea tuturor companiile că lucrurile, lucrurile trebuie să se schimbe și uh, salutăm faptul că toate companiile sunt dornice uh, să sprijine BEPS, planul BEPS uh, al uh, OECD, erodarea bazei fiscale și a transferului fondurilor, că există un, o apreciere a CCCTB, e vorba de o bază de calcul a materiei impozitabile care să fie uniformă și care să permită să se compare, să există un caracter comparabil a taxelor nominale, impozitelor nominale în um, diversele țări, constatăm că există și o disponibilitate la nivel principal de a se face raportare pe țară, chiar dacă multe companii au ridicat întrebări în ceea ce privește uh, natura publică a acestor informații, uh, ceea ce noi nu dorim, fiindcă acest lucru se face în relație cu băncile fără probleme și nu se solicită o transparență totală, ci doar uh, o furnizare a informațiilor esențiale. Și confirmăm nevoia de a stabili o lectură comună a paradisurilor fiscale și uh, și apoi să stabilim o politică comună care să evite astfel de găuri negre în uh, sistemul fiscal internațional. În ceea ce privește transparența deciziilor, uh, acesta nu pune probleme și noi așteptăm uh, să, să răspundem provocării Google, de pildă, și am primit deci un impuls de a continua cu legislația în acest domeniu și sperăm uh, ca în monitorizarea activității acestui Parlament să putem continua un dialog constructiv uh, pentru ca cetățenii să aibă mai multă încredere în uh, ceea ce privește fiscalitatea și uh, să aibă încredere că companiile își vor schimba practicile care nu funcționează la ora actuală și care au devenit uh, uh imposibil de continuat. Mulțumesc! Alain. Domnul Toirer, mulțumesc, uh, Alain, mulțumesc, dragi colegi. Subliniez și eu că este necesar și corect că am avut această audiere astăzi și mă întreb de ce reprezentanții întreprinderilor n-au venit mai repede la noi. Uh, pentru că discuția aceasta tematică ne-a arătat foarte bine că Parlamentul își ia foarte în serios sarcina și că nu este absolut niciun motiv pentru care um, multinaționale să nu poată veni la noi. Eu sper să existe o continuare a acestui schimb, să mijlocim acest lucru, mai ales dacă primim mai mult timp pentru munca noastră și subliniez că sunt puncte care necesită clarificare, cel puțin în cazul meu. Vă dau un, un exemplu. Mai mulți reprezentanți au spus că utilizează doar posibilitățile legale ale exercițiului de impozitare. Există și răspunderea față de acționari. Uh, și mai ales ce ne-au spus reprezentanții Google și Facebook a fost relevant, dar și alții. Pentru că considerați că prin anumite construcții nu se poate ajunge la situația în care prin, activi- prin activități în Cayman și alte insule se ajunge la o defavorizare a Uniunii Europene. Nu știu, o fi așa, nu o fi așa. Nu există totuși efecte adverse, să zic, pentru că putem să așteptăm până la Paștele Cailor, putem să așteptăm până în secolul următor, când uh, din nou se ajunge la situația în care, până la urmă, impozitele trebuie plătite, dar până în acel punct, fluxul financiar rămâne neimpozitat și acesta poate fi utilizat pentru anumite strategii de câștigare a cotelor de piață. Asta în defavorizarea altor actori de pe piață. Spontan mi-au venit aceste idei. Doresc să subliniez de asemenea că Aspectul reciprocității este important. Cooperarea cu SUA, de exemplu, capătă o însemnătate aici. Iar în raportul nostru avem o recomandare. La negocieri trebuie să reușim să găsim un acord cu SUA. Bineînțeles că având în vedere și implementarea proiectului BEPS. Recomandările OCDE există, dar țin mai mult de soft law, deci de, de acte neobligatorii și eu cred că dacă Uniunea Europeană vine cu un regulament cadru obligatoriu pentru UE, atunci automat se oferă un argument puternic și um, americanilor pentru că dacă nu adaptăm totul și dacă dezavantajăm anumite întreprinderi, lobby-ul va căpăta amploare atât de mult încât Uniunea Europeană și SUA vor trebui să ajungă la un acord până la urmă. Avem nevoie de mai multă transparență, de claritate, de o soluție comună pentru toate statele membre în ceea ce privește relația cu, paradisurilor, cu paradisurile fiscale. Este foarte clar că foarte multe întreprinderi acționează în acele țări pur și simplu pentru că așa le este tradiția, dar să știți că tradiția se poate schimba, mai ales dacă nu mai sunt uh, avantaje clare la un moment dat se pune întrebarea de ce să mai rămână o filială deschisă într-un paradis fiscal. Deci tradiția aceasta nu este un argument credibil, poate că există până la urmă și altele, așa că întrebarea este cum și cu câtă decență va reacționa Uniunea Europeană aici. Pentru asta avem mai multe recomandări în raport. Conchid, spunând că au rezultat câteva clarificări importante, dar au rămas în continuare întrebări fără răspuns. Sunt anumite reglementări în Irlanda, în Luxemburg, în Olanda. Să ne uităm de ce s-au dat aceste reglementări. În continuare, eu nu știu de la cine a pornit impulsul. De la guvernele de acolo, care au uh, militat agresiv pentru aceste măsuri, din, de la management. Au fost câteva indicații prețioase aici, dar uh, nu suficiente. Mm, problema aceasta n-a fost clarificată suficient, așa că, domnule președinte, ar trebui să ne continuăm lucrarea, lucrările. Mulțumesc. Mulțumesc, Michel Toirer. Euh, les uns et les autres, euh, les Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, raportorilor, invitațiilor noștri, membrilor comisiei. În această după-amiază uh, uh, ni s-a confirmat că asistăm, că suntem într-o perioadă de cotitură și trebuie schimbat macazul. Într-adevăr, evoluția este extrem de importantă. Ați spus și noi acest lucru uh, și Eliza a vorbit despre acest lucru. Întreprinderile de 20 de ani deja și-au dat seama de faptul că pe lângă rolul economic important pe care îl joacă, a, joacă și un rol social, la o răspundere socială față de angajați, față de consumatori. Și mai de curând uh, au devenit conștiente companiile și de răspunderea față de mediul înconjurător. Conferința de la Paris, iată, a, s-a bucurat de contribuția multor companii uh, și uh, din și în publicitatea pe care o fac arată că sunt elevi conștiincioși și protejează mediul înconjurător. Și acum, iată, se manifestă încă o dimensiune care va fi un argument de vânzare foarte bun și anume răspunderea civică. Și anu, care arată că suntem contribuabili cărora nu li se poate reproșa nimic în ceea ce privește participarea la finanțarea serviciilor publice, de pe urma cărora uh, vor beneficia clienții dumneavoastră, acționarii, angajații, că vor beneficia noi, noi toți. Este foarte important acest lucru și de un an constatăm la această schimbare uh, a mentalității la nivelul administrației, la nivelul guvernelor și uh, la nivelul reprezentanților multinaționalelor, chiar dacă, așa cum spun și raportorii, mai sunt multe aspecte ce trebuie lămurite și mai e cale lungă de bătut aș dori să închei această ședință spunându-vă că înainte de reuniunea noastră la ora 15 avem reuniunea, am avut reuniunea coordonatorilor și am hotărât la această reuniune să cerem două lucruri la conferința președinților de grup care va avea loc joia viitoare. În primul rând, este confirmarea faptului că votul în plenară a raportului nostru va avea loc săptămâna viitoare, probabil pe 25. Până atunci, grupurile politice vor putea să depună amendamente și se poate că Informații din această după amiază, schimbul de păreri din această după amiază vor uh, da naștere unor amendamente. Iar a doua decizie a fost de a solicita la conferința președinților o prelungire cu șase luni a activității comisiei noastre. Menținem data de săptămâna viitoare pentru a menține ritmul. Dacă dorim ca această schimbare de mentalitate să se transforme în lege și acorduri naționale și convenții fiscale, să fie deci pătute în cuie, trebuie să ne menținem ritmul. S-a obținut un prim progres prin intermediul directivei cu privire la schimbul obligatoriu al deciziilor fiscale și acum uh, textele care vor urma din partea Comisiei Europene vor reprezenta baza jur, uh, juridic uh, cu privire la CCTB și textul care se referă la aplicarea în Uniunea Europeană a recomandărilor OECD. Deci trebuie să menținem ritmul. Apoi dorim să menținem și presiunea politică. Dacă nu menținem presiunea politică, există riscul ca guvernele care au și alte griji Iată, din păcate, această perioadă ne dă foarte multe îngrijorări, dintre cele mai tragice. Guvernele vor căuta orice pretext pentru a întârzia deciziile mai dificile și aceste decizii sunt importante. Vă spun încă o dată că avem un sistem fiscal impus întreprinderilor, uh, IMM-urilor, uh, Uh, mă scuzați, imm și companiilor mai mari, care nu este deloc adaptat uh, realității și societății moderne. Deci trebuie să profităm de ocazia acestui scandal, acestei crize, fiindcă din păcate așa funcționează democrația, pentru a obține actualizările și modernizările necesare. Mulțumesc foarte mult, am încheiat ședința și sub rezerva deciziei uh, conferinței președinților, aceasta ar fi ultima ședință a noastră în mandatul actual. Dacă nu ni se va prelungi mandatul, vă propun să ne mai întâlnim la Strasburg pentru a sărbători uh, activitatea noastră și finalizarea activității. Dacă nu, atunci vom mai avea ocazia să ne întâlnim. Ședința s-a terminat.